Thank you, thank you very much. Could you please... Vă rog să luați loc. Cred că putem începe reuniunea de astăzi. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, ordinea de zi este adoptată. Putem trece la punctul 2. Am uh, un anunț în ceea ce privește adoptarea de către coordonatorii ECON a două întrebări cu solicitarea răspuns oral, în data de 12 noiembrie, coordonatorii ECON au adoptat o asemenea întrebare adresată Comisiei privind fiscalitatea echitabilă într-o economie globalizată și uh, digitalizată, BEPS 2.0. Aceasta a fost uh, trimisă membrilor ECON data de 13 noiembrie. A fost adoptată și o altă întrebare privind instituțiile și organele Uniunii Economice și Monetare și această întrebare a fost uh, transmisă membrilor în data de 27 noiembrie. În ceea ce privește mm, negocierile interinstituționale, situația actuală, în ceea ce privește dosarul uh, finanțării uh, participative, al treilea trialog pe acest subiect a avut loc în data de 25 noiembrie. Parlamentul și Consiliul au continuat să negocieze gradul de armonizare și pragul de pentru proiectele individuale finanțate prin aceste platforme, precum și uh, domeniul de aplicare al acestui regulament. Mai există chestiuni care trebuie să fie discutate, de exemplu, protecția investitorilor va fi uh, dezbătută cu ocazia celui de-al patrulea trialog din 11 decembrie. Al doilea trialog a uh, discutat taxonomia în data de 20 noiembrie. A avut un, schimb, un prim schimb de opinii privind guvernanța, platforma, privind Uh, finanțarea durabilă, uh, folosirea actelor delegate și de până în aplicare și normele privind supravegherea. Au fost purtate discuții aprofundate în ceea ce privește activitățile de care per, acțiunile care permit activității de tranziție și uh, regulamentul privind divulgarea datelor și propunerea de, pentru taxonomia în data de 27 noiembrie, s-a schimbat, s-au uh, discutat cerințele pentru criteriile de evaluare tehnice, criteriile pentru activitățile economice, cu un impact uh, important negativ asupra mediului uh, înconjurător. A fost discutată clauza de revizuire, a fost discutată de asemenea articole de la 1 la 4, cel de la 5 la 12 și următorul uh, dialog tripartit va avea loc mâine, 3 decembrie. Și acum ajungem la principalul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Dialogul monetar cu doamna Lagarde. Aș dori să îi spun bun venit președintei Băncii Centrale Europene, doamnei Christine Lagarde, la Parlamentul European, la ultimul dialog monetar din acest an, care în același timp este primul la care participă doamna Lagarde. Dialogul monetar anterior a avut loc în data de 23 uh, septembrie. De, de la momentul respectiv, uh, poziția monetară a BCE a rămas neschimbată în urma Um, decizia adoptată în acest septembrie. S-a continuat, uh, au fost păstrate condițiile de, finan- de finanțare pozitivă care să susțină um, creștere economică în Uniunea Europeană, în condițiile în care există uh, presiuni reduse asupra inflației un pachet cuprinzător de măsuri politice va aduce, își va aduce contribuția la un acces mai bun la finanțare pentru întreprinderile europene, ceea ce va susține extinderea creșterii economice în zona euro, um, presiunea asupra prețurilor și astfel apropierea inflației de obiectivul pe termen lung de inflație pentru Banca Centrală Europeană. Astăzi, doamna președinte Lagarde ne va prezenta perspectivele BCE asupra evoluției economice. Ne va prezenta de asemenea cele două subiecte selectate de coordonatorii econ în pregătirea acestui dialog monetar și anume revizuirea strategiei de politică monetară BCE și viitorul banilor. Pe aceste două subiecte există câteva studii care pot fi accesate pe pagina de internet a Parlamentului European. În ceea ce privește revizuirea strategiei de politică monetară Băncii Centrale Europene, ne bucură faptul că v-ați referit deja la această chestiune cu ocazia ultimei audieri din septembrie, chiar dacă s-ar putea să existe o divergență de opinie din punctul de vedere al scopului dorit și al domeniului cât de extins trebuie să aibă loc această, cât de extinsă trebuie să fie această revizuire, însă aș dori să insist asupra uh, Uh, rolului Parlamentului European și, în mod specific, acestei comisii în uh, acest proces de revizuire și sper că mm, doamna președintă va putea uh, să țină cont de cererea noastră de a fi implicați. Avem foarte multe subiecte de discutat și avem multe așteptări de la, cea, de la acest prim schimb de opinii, deci, domnule Lagarde, vă dau, cuv- vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, vă mulțumesc, stimați membrii ai Comisiei Econ, domnilor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să revin în fața dumneavoastră, așa cum ați spus deja, doamnă președintă. Este prima reuniune la care uh, particip în noua mea calitate în această comisie și uh, mă bucur că am ocazia să vă spun ce s-a întâmplat în ultimele patru uh, săptămâni. Um, trec printr-un proces și eu de învățare în rapidă, încerc să învăț limba germană, dar încerc să învăț și limbajul bancherilor uh, centrali pentru a nu-i uh, dezamăgi pe cei care consideră că fiecare cuvânt um, are o încărcătură extrem de bogată din punctul de vedere al politicii monetare. Deci uh, sper că nu veți inter- suprainterpreta cuvintele mele, pentru că și eu am încă provocări în a înțelege chestiuni cheie legate de politica monetară. După cum ați uh, precizat dumneavoastră deja, doamnă președintă, dialogul între Parlamentul European și, în mod special, Comisia dumneavoastră și Banca Centrală Europeană, din punctul meu de vedere, de asemenea, este extrem de util, este un instrument uh, necesar pentru a putea înțelege multe din chestiunile cu care ne confruntăm noi europenii și um, este un dialog important care ne permite și nouă să, explicăm, uh, să ne explicăm uh, mandatul. După cum v-am spus, în ultimele zile, un moment uh, emoționant pentru mine a fost momentul în care am semnat pentru prima dată o bagnotă euro mm. mi-am dat seama de importanța acestui moment după ce l-am auzit pe Jean-Claude Trichet, care mi-a adus aminte cât de important este acest moment și mi-am dat seama când am primit din partea membrilor familiei Uh, <laughs> cererea de a vedea cât mai repede banco, bancnota respectivă. Și cred că acest lucru ne arată cât de important este pentru noi să fim gardienii euro, monedei euro. După cum știți, în zona euro, sprijinul pentru moneda euro și credibilitatea monedei euro au crescut a crescut de la 62% în anul 2013, în momentul crizei, la o valoare maximă de 76% astăzi. Încrederea în cei care uh, au grijă de euro, adică în Banca Centrală Europeană, a crescut însă nu la fel de puternic ca și încrederea în moneda euro predecesorii mei la Banca Centrală European, Europeană au fost foarte atenți din acest punct de vedere și au trecut la acțiuni pentru a răspunde acestei provocări. Practicile de tragere la răspunderea Băncii Centrale Europene au evoluat, a evoluat și strategia de comunicare a Băncii Centrale Europene, transparența BCE, Uh, etica și um, cadrele de bună guvernanță au fost armonizate, au fost consolidate și au fost extinse, acoperind acum toți membrii Consiliului Guvernatorii, Guvernatorilor și al uh, Comitetului de Supraveghere. Pentru mine este important să um, ne axăm pe conex- conexiunile cu oamenii pe care noi îi slujim, îmbunătățind în primul rând modul în care comunicăm cu opinia publică în general. Tocmai de aceea, rolul dumneavoastră și al comisiei dumneavoastră uh, este atât de important, pentru că dumneavoastră vă asigurați că vocile oamenilor sunt ascultate de către Banca Centrală Europeană și că, în același timp, vocea Băncii Centrale Europene este auzită de uh, oameni. Comunicarea pentru mine um, este o stradă cu două sensuri și este extrem de important pentru, demo- pentru democrație. Și în acest spirit voi aborda această audieră și viitoarele audieri la care sper că voi participa împreună cu dumneavoastră în uh, următorii ani. Aș dori în primul rând să examinăm um, situația economică actuală din zona euro, la care ați făcut și dumneavoastră aluzie în uh, cuvintele dumneavoastră introductive, doamnă președinte, după care o să mă refer la subiectele uh, um, menționată de dumneavoastră. Creșterea în uh, zona euro rămâne slabă. PIB-ul uh, a crescut cu doar cu 0,2% la un trimestru la altul în al treilea trimestru anului 2019. Această slăbiciune a fost cauzată mai ales de factori uh, de natură globală. Perspectiva economiei globale rămâne una nesigură, și de creștere, cu o creștere redusă, ceea ce scade cererea pentru bunuri și servicii din zona euro și afectează în mod negativ uh, mediul de afaceri și dorința de a investi. Pe măsură ce mm, am resimțit tot mai mult aceste evoluții globale, sectorul uh, industrial manufacturier a avut cel mai mult de suferit și ultimele informații ne mm, demonstrează că și în domeniul serviciilor creșterea este mai moderată. Cu toate acestea, cons, um, consumul a rezistat destul de bine, condițiile de pe piața muncii s-au îmbunătățit în continuare, ceea ce i-a făcut pe consumatori să rămână în continuare încrezători și dispuși să, și, uh, dispuși să continue um, să cheltuiască. Uh, Însă această perioadă prelungită de decelerare a creșterii economice a, a avut un impact asupra evoluției prețurilor, care nu s-au accelerat prea mult, ceea ce este o chestiune importantă pentru noi. Estimările flash din partea Eurostat, inflația s-a aflat la un nivel de 1% în noiembrie indiferent dacă ne uităm la studii care se pleacă de la măsuri, de măsurători uh, bazate pe instrumente de piață, așa așteptările de viitor privind inflația sunt la niveluri minime din punct de vedere istoric. Și ce poate să facă în acest uh, uh, domeniu economic mai slab Banca Centrală Europeană pentru a-și putea realiza mandatul de stabilitate a prețurilor. Politica monetară poate să garanteze condiții favorabile de finanțare tuturor sectorelor economiei și uh, oferind de asemenea vizibilitate condi- acestor condiții de finanțare și pe viitor. Atât uh, gospodăriile cât și întreprinderile pot consuma, pot investi mai, mai mult în condițiile în care există un flux de, de credite în termeni uh, Uh, favorabil și acest lucru poate sprijini în mod specific sectorul serviciilor care consumă cel mai mult uh, forță de muncă în economia noastră, ceea ce înseamnă că uh, ceea ce la rândul său protejează locurile de muncă, veniturile și consumul până la urmă, ceea ce funcționează ca o absorbire a șocurilor externe. Am văzut uh, cum funcționează și putem vedea cum funcționează acest mecanism astăzi. Rezistența serviciilor este motivul principal pentru care ocuparea a fost prea puțin uh, uh, afectată în mod negativ ca urmare a, slăb- a decelerării creșterii producție pe, pe plan global. Și în, acest, uh, în aceste condiții, uh, Consiliul, uh, Consiliul Guvernatorilor a luat o serie de decizii în septembrie pentru a continua condițiile de finanțare favorabile. Vă aduceți aminte că în 23 decembrie Consiliul Guvernatorilor a decis un pachet din care făceau parte reducerea ratei de dobândă la facilitatea de depozitare, care a fost redusă la minus 0,5%, al, al doilea punct din acest uh, pachet se referea la redemararea achizițion, achizi, programului de achiziționare uh, nete de active, apoi îmbunătățirea condițiilor privind operațiunilor, operațiunilor țintite de refinanțare pe termen mai lung modul uh, în care băncile se pot refinanța, condițiile respective au fost și mai favorabile și uh, apoi a fost uh, introdus un nou regim de remunerare pentru rezerv, rezerve în exces pe care băncile le țin în eurosistem. Toate aceste măsuri uh, sunt menite să lucreze împreună, să funcționeze împreună pentru a păstra ratele de domândă la toate perioadele de, de scadență la un nivel uh, Um, care să permită o finanțare mult mai favorabilă. Această politică de rată, a ratelor de dobânzi uh, negative și semnalele privind uh, rata de dobândă de referință pe viitor influențează până la urmă creditarea ratelor de dobândă date de bănci uh, societăților comerciale și în același timp Astfel sunt influențate și randamentele pe termen mediu și lung, care reprezintă punctele de referință pentru creditele pe termen lung de, la care au acces gospodăriile. Cu cât uh, sunt mai uh, atractive uh, condițiile de uh, refinanțare din aceste operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung, cu atât uh, consumatorii, gospodăriile vor avea acces la creditare în termen și mai favorabil și există un, uh, o axare clară uh, pe toate sectoarele, cu uh, excepția sectorului imobiliar. Decizia din septembrie a demonstrat că guvernatorii au fost foarte atenți și la, și la efectele negative ale acestui pachet. Acest nou regim cu două categorii privind rezervele bancare asigură faptul că o parte din aceste rezerve nu sunt afectate de rata dobânzii negativă. Și acest lucru va garanta în același timp disponibilitatea băncilor de a transmite mai departe aceste condiții de finanțare uh, favorabile în economiei în, uh, în, uh, în general. Și această politică a Băcii Centrale, a, a Băcii Centrale Europene a avut un rol foarte cheie în revenirea economică și este o, o situație care va, va continua. Politica monetară va susține în continuare economia și va răspunde riscurilor viitoare în lumina mandatului nostru de a garanta stabilitatea prețurilor. În mod evident, vom monitoriza și efectele secundare ale politicilor uh, noastre. Așa cum v-am confirmat ultima dată când am fost aici, um, Banca Centrală Europeană este în continuare uh, hotărâtă să își respecte angajamentul de a uh, se achita de mandatul care îi revine. Acest, acest angajament este extrem de important pentru stabilitatea economiei zona euro și pentru bunăstarea cetățenilor din zona euro. M-ați rugat de asemenea să discut um, alte două subiecte care, din punctul meu de vedere, au un caracter structural uh, cu care se confruntă în acest moment uh, politica noastră monetară. M-ați, mi-ați cerut să, mă, să discut despre strategia de politică monetară a Băncii Centrale Europene. Um, revizuirea acestei strategii a politicii monetare va începe în viitorul apropiat. Probabil știți prea bine că o strategie privind politica monetară nu este un lucru nou, este un exercițiu efectuat de numeroase bănci centrale de peste tot din lume, la momente diferite, cu un ritm diferit în funcție de băncile centrale respective. Federal Reserve, Banca Centrală Americană, efectuează acest exercițiu. Acest exercițiu a început în urmă cu un an și foarte probabil se va încheia în a doua jumătate a anului 2020. Banca Centrală din uh, Canada, efectuează această revizuire strategică la fiecare 5 ani pentru a se asigura că poate să își îndeplinească mandatul. În cazul nostru, ultima revizuire strategică efectuată de Banca Centrală Europeană a avut loc în anul 2003, în urmă cu 16 ani. Și în ultimii 16 ani S-au schimbat multe lucruri. Peisajul macroeconomic a fost uh, afectat de marea criză financiară în 2008, urmată de criza datoriilor suverane care a început aici în Europa în anul 2011. Mai recent, acest peisaj a fost influențat și de o rată redusă a inflației peste tot în lume, mai ales în economiile avansate. În același timp ne confruntăm cu noi provocări, un caracter demografic, de exemplu îmbătrânirea societăților, mai ales în economiile avansate, de asemenea uh, schimbări, modificări extrem de importante din punct de vedere tehnologic. Schimbările climatice în cele din urmă au, fac obiectul uh, tuturor uh, discuțiilor și mm, apar pe radarul tuturor celor interesați de viitor. Și, în fine, înțelepciunea tradițională este pusă sub semnul întrebării și politicile monetare globale au trebuit să intre pe terenuri necunoscute, ceea ce ne, ceea ce ne determină să ne revizuim strategia pentru a înțelege cum uh, este posibil ca politica monetară să funcționeze pentru a-și uh, atinge cel mai bine mandatul. Și întrebarea pe care și-o pun toți bancherii centrali în acest moment, o întrebare discutată și de alții în acest moment, este cum putem să definim mai bine obiectivul pe termen mediu al politicii monetare pentru a ne asigura că așteptările privind viitorul sunt uh, ancorate într-un mod ferm. Acest lucru ar putea fi extrem de uh, benefic în condiții ca astăzi în care spațiul de manevră pentru a uh, crea o rezervă pentru vremuri rele a economiei este tot mai redus și cu toții încercăm să înțelegem mai bine cum această tendință pe termen lung pe care l-am menționat mai, de, mai devreme afectează variabilele pe care le monitorizăm în mod regulat, variabile pe care încercăm să le controlăm în același timp. Acestea fiind spuse, ar fi prea devreme și, din punctul meu de vedere, ar fi contraproductiv ca în acest moment să vă spun um, cum va arăta până la urmă această revizuire Uh, a strategiei noastre, pentru că ideea întregului uh, exercițiu este, în primul rând, de a include în uh, această reviziune strategică întregul Consiliu al Guvernatorilor, de a crea posibilitatea de a discuta cu toate părțile interesate de acest subiect. Mă gândesc și la uh, experți și dumneavoastră a spus că vă, consultați cu experți. Mă gândesc uh, în primul rând și la uh, dumneavoastră Uh, pentru că dumneavoastră sunteți cei care ne puteți transmite părerile uh, care vin din propriile circumscripții uh, electorale. Și această comunicare cu dublu sens cred că trebuie să se regăsească în această revizuire a strategiei. Când, cum, la ce viteză, în ce moment, în ce, în ce etapă a revizuirii, părerile dumneavoastră vor fi binevenite, însă nu vă pot prezenta de pe acum o părere uh, definitivă pentru că și Consiliul Guvernatorilor um, va avea un rol în uh, crearea, definirea cadrului desfășurării acestei reviziuri. În al treilea rând, și reprezentanții societății civile trebuie să fie uh, implicați și sper că și ei vor, se vor putea pronunța în legătură cu modul în care noi putem să ne respectăm mandatul. Și vă pot asigura că două principii vor fi respectate. O analiză uh, profundă și serioasă, în același timp o, um, o disponibilitate de a auzi um, toate părerile exprimate din partea tuturor părților uh, interesate uh, pe care le-am menționat. Predecesorul meu m-a informat că în trecut, în anul 2003, Parlamentul și, în mod special, uh, Comisia ECON au reprezentat un forum unic de, de dialog care a fost îmbogățit de um, studiile de rapoartele uh, elaborate de diferiți uh, experți, precum cele uh, publicate înaintea acestei audieri. Banca Centrală Europeană a avut de um, a avut de profitat de pe urma acestor dezbateri organizate în urmă cu 16 ani și sunt sigur că um, de această dată schimburile vor fi și mai uh, și mai aprinsă și vom avea un dialog și mai aprofundat pe acest subiect. În calitate de președinte al Băncii Centrale Europene, consider că este responsabilitatea mea să vă informez și să particip la, dis- la discuții, discuții ulterioare din momentul în care uh, Consiliul Guvernatorilor a definit cadrul în care trebuie să se desfășoare această uh, revizuire a strategiei politice monetare. Al doilea subiect în legătură cu care m-ați, uh, mi-ați cerut să discut astăzi este viitorul banilor. Într-adevăr, uh, băncile centrale își desfășoară activitatea într-un peisaj în schimbare, ceea ce înseamnă că ar trebui să să încercăm nu doar să anticipăm tendințele viitoare, dar să le și influențăm și pentru acest lucru, este nevoie de o analizare uh, serioasă a costurilor și uh, beneficiilor aduse de noi riscuri. Serviciile financiare noi Um, au uh, modificat piața. Există o cerere din, din uh, partea uh, opiniei publice și discuțiile, discuțiile în desfășurare privind așa numitele monede stabile ne arată care s-ar putea să fie modificările pe viitor. Um, s-ar putea să existe un efect asupra transmiterii uh, politicii monetare, asupra stabilității financiare, asupra sistemului monetar internațional și așa mai departe. Însă, uh, vă asigur că Banca Centrală Europeană urmărește îndeaproape toate aceste, uh, toate aceste tendințe. Data trecută men- menționasem un nou concept, TIPS, de care uh, nu prea știam prea mult, pe care îl cunosc mai, mai bine. TIPS este acronim pentru Target Instant Payment Settlement, un uh, uh, sistem de plată și de decontare uh, instantă. Este un sistem, un mecanism care se întâmplă între bănci, care garantează efectuarea unor plăți instante între bănci. 24 de ore pe zi, 7 zile din săptămână, 365 de zile în fiecare an. Se întâmplă în spatele uh, nu în, uh, sub privirea opiniei publice, dar sunt prin acest uh, sistem um, conturile, cei care au conturi în Europa pot să își transfere bani uh, mult mai ușor. Tips îmbunătățește rapiditatea și siguranța tranzacțiilor zilnice. Nu este răspândit peste tot în sectorul bancar pentru că uh, Există bănci care s-au de- și-au dezvoltat propriul sistem, însă sperăm că acest sistem va fi folosit pe scară mai largă pentru a facilita și mai mult aceste tranzacții bancare și pentru a le transforma în tranzacții mai sigure. Din 2016, Banca Centrală Europeană a examinat și uh, folosirea unor noi tehnologii, în mod specific tehnologii, faimoasele, faimoasa tehnologie a registrelor distribuite împreună cu Banca din Japonia, Banca Centrală din Japonia, avem, uh, elaborăm un proiect de cercetare numit Stella, care investigează inovațiile care pot facilita uh, niște tranzacții financiare mai sigure, mai rapide și mai ieftine. Însă, um, apar și noi riscuri în toate aceste inovații, inclusiv monedele stabile vor fi benefice doar dacă riscurile um, care le sunt uh, asociate vor fi uh, controlate prin, din punct de, printr-un cadru de, de reglementare și de supraveghere. Și ar trebui să fie respectat un principiu simplu. Același model de afaceri, același risc, aceleași norme uh, trebuie să fie respectate, indiferent de tehnologia folosită. Trebuie să ne asigurăm că aceste monede stabile nu compromit siguranța și efi- eficacitatea sistemului de plăți și uh, sănătatea, respectiv stabilitatea sistemului monetar și a sistemului financiar. Este este un lucru mai ales important pentru monedele stabile care au un caracter global. Grupul de lucru de la G7, prezidat de Benoît Căre, a publicat niște recomandări foarte clare pentru a, pentru a garanta o abordare coerentă pe plan global din punctul de vedere al uh, supravegherii așa cum uh, s-a întâmplat cu faimosul GDPR, regulamentul privind uh, protecția de cu caracter uh, personal, Uniunea Europeană cred că poate să aibă un rol de lider din acest punct de vedere. Uh, noi și dumneavoastră, pentru că sunteți colegiuitori, ar trebui să dezvoltăm, să cerem respectarea unui cadru de reglementare care să garanteze uh, un echilibru potrivit între sprijinirea inovării și uh, controlarea riscurilor. Banca Centrală Europeană este dispusă să își să-și joace rolul care îi revine și colaborează deja cu alte băzi centrale uh, din lume, din acest punct de vedere. Revizuim cadrul de supraveghere privind soluțiile de plată oferită, inclusiv aranjamentele bazate pe asemenea monede stabile. Pe viitor și um, ne vom păstra rolul de, cataliz, de catalizator al unei schimbări. Vom discuta cu diferitele părți interesate europene pentru a, a ne aduce contribuția activă la crearea unei uh, soluții de plăți pan-europene. De asemenea, analizăm valoarea unei, uh, unei, unor monede uh, digitale emise de uh, băncile centrale pentru cetățenii europeni. O asemenea monedă digitală ar putea permite cetățenilor să folosească bani emiși direct de Banca Centrală în tranzacțiile cotidiene. Însă, în funcție de modul în care este structurată, o asemenea monedă digitală poate să aducă anumite, cu sine anumite riscuri. De exemplu, poate modifica modul în care politica monetară se reflectă și este transmisă economiei reale. S-ar putea să existe riscuri și pentru buna funcționare a sistemului global financiar și pentru stabilitatea acestuia. Deci, uh, cred că trebuie să discutăm, să analizăm mai îndeaproape această chestiune a monedelor digitale emise de băncile centrale, scopul definitiv fiind de a uh, garanta plăți integrată, inovatoare și mai sigură în moneda euro, ceea ce ar fi în beneficiul monedei euro și ar consolida rolul monedei euro pe plan internațional. Deci, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei ECON, ultimele alegeri europene parlamentare la care ați participat și dumneavoastră ne-au demonstrat cu toată claritatea că oamenii așteaptă răspunsuri ambițioase din partea Uniunii Europene pentru a, doar lucrând împreună putem să răspundem acestor așteptări și doar așa putem întări uh, încrederea oamenilor în proiectul european și în Banca Centrală Europeană. Jean Monnet a afirmat odată că toată lumea este ambițioasă, uh, Însă întrebarea care se pune este dacă ambiția este pentru a fi sau pentru a face și noi ne dorim să <laughs> ă, facem lucruri concrete împreună cu alții de fiecare dată când acest lucru este posibil. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamna Lagarde. Acum ă, dăm cuvântul ă, în sală pentru întrebări în cadrul schimbului nostru de păreri. Vreau să vă reamintesc că nu aveți mai mult de 5 minute Atât pentru întrebare, cât și pentru răspuns. Două minute întrebarea, trei minute răspunsul. Și începem cu doamna Pereira de la PPE. Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc portugheză. Bine ați venit, doamnă Lagarde, încă o dată la Parlamentul European și acum, pentru prima dată, ca președinte a Băncii Centrale Europene. Vă uram bun venit! Cetățenii uh, doresc o economie exactă și o monedă euro mai puternică în slujba competitivității și a creșterii. Politica monetară joacă un rol fundamental. Menținerea politicii uh, de rata dobânzii uh, scăzută și a achiziționării de active rămân politici foarte bune și um, pentru țările care au o datorie publică foarte ridicată și care au o situație mai fragilă care, și care acum se vor confrunta cu o perioadă de scădere, iată de ce fondurile pentru, ajut, ajuta, pentru asistența lor sunt binevenite, prin, binevenite prin, prin fondurile pentru achiziționare de active. Ne-ați reamintit că investițiile publice, publice în zona euro uh, sunt în continuare sub nivelul de la înainte de criză. Și um, uh, pentru asta avem nevoie de un nivel durabil de investiții. În continuare, țări, țări ca Portugalia, Spania, Cipru, uh, investițiile publice sunt aproape de 2% din PIB, uh, iar acest deficit de investiții se simte mai ales în serviciile publice esențiale, care nu reușesc să se ridice la așteptările oamenilor. Eh, iar în momentul în care datoria este maximă și investițiile minime, eh, ce rol poate eh, juca BCE aici și ce opțiuni există pentru gestionarea datoriei și ce poate face pentru a consolida investițiile publice? Vă mulțumesc! Thank you very much for your question, which... Vă mulțumesc pentru această întrebare care pune punctul pe I și anume pe investiții, competitivitate și uh, eficacitate. Pentru mine și pentru cei care au uh, citit acel raport, a fost fascinant să vedem uh, care erau concluziile BEI în studiul său foarte amplu în ceea ce privește lipsa de investiții. sau chiar absența lor. Ce poate face BCE? Ce poate face o bancă centrală? În primul rând se poate întreba care este mandatul său. Mandatul nostru este stabilitatea prețurilor, care a fost definit acest principiu în 2003 în conformitate cu revizuirea strategică care a avut loc atunci, având un obiectiv de inflație de eh, sub 2%, de aproape de 2%, dar sub 2%. Deci, Banca Centrală Europeană trebuie să folosească instrumentele pe care le are de la dispoziție și pe care le poate aduce la dispoziție pentru a atinge acest obiectiv care definește stabilitatea prețurilor în mandatul său. Înlesnirea investițiilor eh, oferirea de finanțare și de credite pentru uh, companii și gospodării pentru ca acestea să poată investi reprezintă unul dintre principalele răspunsuri și soluții pe care le poate oferi o bancă centrală. Iar Banca Centrală Europeană, încă de la criză, s-a străduit să ofere aceste instrumente și să ofere această finanțare la un cost, la costuri care să înlesnească investițiile. Trebuie să fac acest lucru pe baza datelor, pe baza informațiilor care îi stau la dispoziție și trebuie să fac acest lucru în continuare în momentul în care informațiile atrag atenția asupra unei încetiniri continue a tendințelor economice. Și asta și facem. Vă mulțumesc! Domnul Fernandez de la SCD are cuvântul acum. Bine ați venit, domnule președinte. Am o întrebare foarte simplă. În uh, prognozele actuale ale BCE, când, în ce dată vă veți îndeplini mandatul? Îmi cer scuze, nu știu dacă am înțeles uh, dacă ați văzut întrebarea să vă dau o prognoză a creșterii? Nu, o prognoză a inflației. Când va ajunge sub 2%? Pentru că aceasta este responsabilitatea din mandatul dumneavoastră la BCE. Nu cred că <laughs> o persoană sănătoasă la minte ar face astfel de prognoze uh, cu cifre concrete, fie că e vorba de creștere economică, fie că e vorba de inflație, de peste, de, acum, de peste 8 ani. Există instrumente care țin de piață și care permit o, o stabilire a unei anumit, cu o anumită perspectivă a, a inflației uh, la care ne așteptăm. Este unul dintre instrumentele pe care le avem în vedere și pe care le voi avea și eu în vedere pe viitor. Sigur, nu este singurul și nu va lucra de unul singur acest instrument, dar scopul nostru trebuie să fie ceea ce va stabili revizuirea strategică la ora actuală, eu sunt președintea Consiliului de Guvernatori, a membrilor uh, BCE și, a, și, și eu și tot, tot personalul BCE lucrează pe baza acestui mandat uh, care a fost definit foarte simplu. A, aproape de, dar sub 2%. Și toată lumea încearcă din răsputări răsputeri să convergă către acest, către acest obiectiv. S-ar putea să fie diferite lucrurile odată ce va fi uh, finalizată strategia, dar nu aveți o dată în previziunea dumneavoastră? În previziunea dumneavoastră aveți probabil o dată când va ajunge inflația la sub 2%, aproape de 2%. Cu cât mai aproape, cu atât mai bine, spune doamna Lagarde. Da, mulțumesc. Mai am 3 minute. O să vorbesc din o spaniolă. Înțeleg și eu puțin spaniola, spune doamna Lagarde. Ați vorbit despre revizuirea cadrului strategic a politicii monetare a BCE și v-am adresat această întrebare și la audierea dumneavoastră de numire și ați spus că e prea devreme pentru a stabili în ce direcție ar putea să meargă această revizuire a strategiei, dar uh, aș vrea să uh, vă întreb care este situația actuală și uh, în ce măsură crezi că obiectivul actual de a avea o inflație de sub 2%, aproape 2%, dar sub 2%, poate fi interpretat ca un obiectiv simetric? Este sau nu un obiectiv simetric? Conceptul simetriei este uh, una dintre ideile ce vor fi dezbătute în cadrul uh, revizuirii strategice și, Fe, uh, și Fedul își, își uh, discută acest concept în strategia sa, revizuirea sa a strategiei și este un element pe care l-a indicat și președintele Draghi, predecesorul meu, ca fiind un element de natură simetrică și dat fiind că revizuim elemente care reprezintă uh, obiective de stabilitate a prețurilor, noțiunea de simetrie va face parte din procesul nostru de revizuire, fiindcă, indiferent de ce elemente analizăm, fie că ne uităm la uh, o gamă, la, la flexibilitate și la un mandat, trebuie să ne punem uh, trebuie să ne punem întrebări cu privire la simetrie. Deci acesta este un exercițiu care, uh, un exercițiu de viitor. Nu pot să spun cum stau lucrurile acum, ci vă spun că este o componentă ce va trebui să intre în discuția noastră. Mulțumesc! Stefanie Curton de la Renew. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, vă mulțumesc uh, încă o dată pentru prezență. Dintre numeroasele provocări care se confruntă BCE-ul, se numără două importante. Din păcate, este cel, una este provocarea clasică și anume egalitatea între sexe, mai ales în ceea ce privește uh, numirile în rândul de uh, directorilor executivi, în cadrul organismelor monetare și economice, pentru a nu mai vedea tot așa uh, poza de acum câteva, de acum câteva zile, unde dumneavoastră ați singura femeie din uh, Consiliul de Guvernatori. Asta în primul rând și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră uh, sunteți gata să existe o regulă care să ceară ca la toate numirile viitoare să se prezinte candidați un bărbat și o femeie, așa cum a propus doamna van der, van der Leyen pentru Comisia Europeană. Și a doua provocare, mai nouă, o reprezintă combaterea schimbărilor climatice. Săptămâna Uh, trecută, 164 de experți și ONG-uri v-au adresat o scrisoare deschisă care cerea BCE-ului să accelereze eforturile de combatere a schimbărilor climatice, iar această scrisoare reprezintă un exemplu foarte bun a ce își dorește, a, a, a doleanțelor societății civile, care își dorește ca BCE-ul să se implice mai mult în uh, provocările societății și să își, uh, și dumneavoastră, ca și în la audirea de la septembrie, vorbiți, ați vorbit despre avantajele reciproce a acestui dialog activ cu societatea civilă. Mi-amintesc la audiere dumneavoastră uh, ați vorbit despre acest lucru și despre experiența dumneavoastră în uh, acest domeniu. Ați sunteți gata să faceți asta din nou și există o modalitate practică de a implica societatea civilă, mai ales în aceste eforturi de a, a combate schimbările climatice? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare cu două dimensiuni, care o să-i răspund pe rând pentru fiecare parte. În primul rând, uh, în ceea ce privește un mai bun echilibru între gen și uh, ceea ce privește prezența crescută a femeilor în organizațiile financiare, de mult duc această luptă și nu mă voi opri. Eu um, Eu apreciez foarte mult rolul pe care îl jucați dumneavoastră în acest proces și îl privesc cu foarte multă nădejde. La ora actuală, Consiliul Guvernatorilor a, al uh, Băncii Centrale Europene este alcătuit din 25 de uh, persoane, dintre care 24 sunt bărbați. Ei îmi sunt foarte dragi și um, bărbații um, sunt foarte simpatici în general, dar aceasta nu este o reprezentare normală a societății noastre și mi se pare uh, crucial ca această situație să evolueze pozitiv pentru a oglindi mai bine societatea în care trăim. Din păcate, Există niște lucruri care nu țin de mine, nu țin de Banca Centrală Europeană. Știți că printre acești 25 de guvernatori sunt 19 guvernatori ai băncilor centrale din Eurosistem și vă spun asta cu mult respect și eh, prietenie uh, pentru aceste persoane, că vă spun că sunt toți bărbați. Deci asta nu ține de mine, poate că dumneavoastră puteți să jucați un rol aici, încurajând autoritățile naționale din țările dumneavoastră să aibă în vedere și posibilitatea ca femeile, să, ca niște femei să devină guvernatori ai băncilor centrale europene. Cunosc foarte multe femei competente în acest domeniu și vă pot da niște recomandări. Acum, în ceea ce privește candidații, dacă din principiu am avea cel puțin uh, un bărbat și o femeie, asta mi se pare o idee foarte bună și o practică foarte bună. O să fiu cam mai egoistă și o să fac o excepție, fiindcă știu că mâine o să aveți două audieri pentru doi candidați, un bărbat și o femeie, dar care sunt candidați pe două posturi diferite și aș dori ca regula dumneavoastră să nu se aplice de mâine, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că aș vrea foarte mult să nu fiu singura singura în Consiliul de Guvernatură ai BCE, BCE, fiindcă dacă lucrurile continuă așa, voi rămâne singura singura femeie mai mult timp de acum încolo și uh, te simți cam singură în acest uh, context. Eu sunt pentru această regulă, dar dacă mâine considerați, veți considera că avem un echilibru bun, atunci uh, s-ar putea, s-ar putea să mai avem o femeie în Consiliul de Guvernatori um, ai BCE. Poate că nu spun lucruri corecte din punct de vedere politic, dar vă vorbesc din inimă și vă spun că este foarte important să avem mai multe păreri de mai multe păreri o, și o diversitate care să se oglindească peste tot, inclusiv în Consiliul de Guvernatori ai Băncii Centrale Europene. A doua chestiune, în ceea ce se vorba despre schimbările climatice, deci. Am spus acest lucru în cadrul audierii mele. Eu sunt uh, ferm convinsă că combaterea schimbărilor climatice este crucială și sunt convinsă că fiecare în domeniul său trebuie să vadă ce poate face pentru a combate schimbările climatice acolo unde este. Mandatul BCE nu cuprinde schimbările climatice. Mandatul principal al BCE este stabilitatea prețurilor. Totuși, Banca Centrală Europeană are și obiective care nu sunt principale și secundare și care includ toate deciziile de politică economică luate de instituțiile europene. Deci, astfel am putea considera că schimbările climatice reprezintă unul dintre elementele secundare ale mandatului, dar într-adevăr, chiar dacă secundare, atunci ar fi intrat și în mandatul BC. Eu sper din toată inima ca în cadrul revizuirii strategice pe care o vom derula în următoarele săptămâni, sper că vom putea și sper că acest lucru va fi pe placul Consiliului de Guvernator, deci că putem include și schimbările climatice ca element uh, esențial pentru a determina uh, cum și în ce măsură poate să țină cont BCE de acest uh, subiect. Uh, poate că depășesc puțin timpul, dar este un subiect important la care țin foarte mult și dacă îmi, cere, dacă îmi permiteți o să mă mai lungesc puțin. Vreau să vă dau un exemplu. Pentru a face aceste prevederi macroeconomice, Banca Centrală, economic, economic, Banca Centrală Europeană folosește modele economice și trebuie cel puțin ca aceste modele macroeconomice să includă în evaluarea riscurilor și riscul schimbărilor climatice. Cel puțin. În al doilea rând, trebuie ca funcția sa de supraveghere, Banca Centrală Europeană să poată Uh, datorit, uh, datorită obligativității de transparență și de declarații, să stabilească dacă instituțiile bancare țin cont de elementul schimbărilor climatice în momentul în care determină riscurile și acceptă anumite produse financiare. Și în al treilea rând, în ceea ce privește gestiunea directă, precum și în ceea ce privește gestiunea portofoliului care susține uh, sistemul de pensii al uh, um, BCE, există deja un uh, model care favorizează instrumentele financiare, așa zis, ecologice. Și, în ultimul rând, cred că ar fi pertinent ca în cadrul mandatului său și, bineînțeles, fiind foarte atenți la stabilitatea financiară, ar fi dorit ca Banca Centrală Europeană să se aplece asupra modului în care își exercită toate operațiunile cu mare atenție la chestiunile legate de schimbările climatice. Și îmi cer scuze că mi-am depășit timpul de vorbire, dar este un subiect foarte important. Mulțumesc, domnul Jackie Lunas de la Vers. Mulțumesc, uh, mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc pentru deschiderea cu care ne vorbiți și pentru ambițiile dumneavoastră, pentru măsurile ambițioase pe care doriți să le puneți în aplicare. Sperăm să le vedem rezultatele în viitor. V-am, uh, aș vrea să vă întreb despre moneda digitală a BCE, dar vreau mai întâi să spun câte ceva. Această nepotrivire între active și pasive este una o problemă principală care afectează sistemul bancar și, uh, și uh, sistemul și regula too big to fail, prea mare pentru a da faliment sau prea interconectate pentru a da faliment, este iarăși o problemă și riscul moral, iarăși este o problemă, precum și um, stimulentul de a maximiza profiturile pe termen scurt. Tehnologiile financiare care au fost puse la punct și uh, cu caracter uh, distructiv, uh, inclusiv monedele digitale, activele digitale, virtuale sau cum vreți să le numiți, reprezintă iarăși o chestiune importantă aici. Dumneavoastră ați vorbit despre schimbări climatice și instabilitatea financiară Eh, și eh, riscul asupra prețurilor și așa mai departe. Vreau să vă întreb dacă în acest context, acest context și dat fiind faptul că unul dintre obiectivele ale revizuirii strategiei bugetare ar putea să fie stabilit, un mandat de stabilitate financiară extins și definit eh, mai precis, vreau să vă întreb în acest context cum percepeți dumneavoastră monedele digitale, digitale puse la punct de băncile centrale ca fiind o soluție potențială la aceste probleme. Poate este prea devreme pentru a avea o părere în acest sens, dar ce părere are BCE privind acest uh, proces la nivel de calendar, de tehnologie? Vorbiți de pildă cu Rix Bank, care pune la punct un uh, proiect în acest sens, în ceea ce privește monedele digitale și uh, când, uh, când vom avea mai multe detalii privind acest proiect al Băncii Centrale Europene privind monedele digitale? Vă mulțumesc! În centrul mandatului stă stabilitatea prețurilor, nu stabilitatea financiară. Acestea fiind spuse, e clar că Banca Centrală trebuie să fie foarte atentă la evoluțiile economice, la evoluțiile financiare și la stabilitatea acestor, acestora și a tendințelor în măsura în care afectează stabilitatea prețurilor. În ceea ce privește ce ați spus dumneavoastră cu privire la moneda digitală a băncilor centrale, eu în uh, prezentarea mea am încercat să vă vorbesc despre două domenii. În primul rând, faptul că trebuie să putem analiza și măsura impactul pe care l-ar avea în ceea ce privește transmiterea politicii monetare și uh, a stabilității financiare. Iar aceste două sunt foarte importante. Dacă se pune la punct acest concept de monedă digitală a băncii centrale, trebuie să ne punem probleme de siguranță, de securitate a consumatorilor și a sistemului monetar internațional, precum și siguranța acestuia, precum și rolul pe care îl joacă băncile comerciale, precum și modul în care au, vor avea acces consumatorii la această monedă digitală a băncilor centrale. Toate aceste aspecte trebuie să fie avute în vedere împreună și sper că se va întâmpla acest lucru pe măsură ce ne îndreptăm către o digitalizare a monedelor. Acesta este un uh, exercițiu care are loc în mai multe foruri la care participăm noi. Uh, după cum uh, știți, BIS o să fie foarte activă în acest sens și Um, și uh, un fost membru al uh, Consiliului de Administrație va conduce acest uh, exercițiu și acest lucru se face și la FSB pentru a inova modul în care inovația um, slujește siguranței și um, încrederii și fiabilității sistemului. Știu că Banca Central, Uh, din Suedia s-a implicat foarte mult uh, în, uh, într-un proiect de monedă digitală, precum și Banca Națională a Elveției și PBOC din China se străduiește să pună la punct un sistem similar. Vreau să vă spun că um, în acest domeniu noi trebuie să, um, să ne grăbim încet. Fiindcă, da, există cerere, și avem o tehnologie care se dezvoltă acum și care ar uh, sta la baza acestei inovări, dar când spun că trebuie să ne grăbim încet, este pentru că trebuie să fim foarte conștienți de riscurile aferente unui astfel de sistem. În ceea ce privește transmiterea de politică monetară, a sistemelor monetare și a sistemului financiar uh, pe de-a întregul său. Mulțumesc foarte mult, uh, Elen Laporte de la ID are cuvântul. Doamnă Lagarde, în primul rând vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de păreri. În presă recent ați spus care vor fi orientările principale ale politicii monetare ale BCE. Dumneavoastră sunteți acum uh, din noiembrie președinta BCE, iar uh, în continuitatea predecesorului dumneavoastră a spus că veți avea o politică în care se vor menține rate de schimb joase și se va continua cu uh, relaxarea cantitativă și uh, faptul că se dorește lupta împotriva uh, deflației și se dorește sporirea creșterii economice și combaterea șomajului, toate acestea sunt lăudabile. Acum, uh, BCE are ca singur obiectiv stabilitatea prețurilor, menținând uh, inflația sub 2% anual și uh, variația producției muncii, a salariilor, rata de ocupare și factorii de producție. Ținând cont de toate aceste elemente, Uh, care este plus valoarea menținerii acestei reguli de aur, fiindcă uh, dacă s-ar putea, dacă ar surveni o nouă criză economică, vreau să vă întreb cum ar putea să ducă BCE o politică monetară contraciclică cu marșă de mai atât de redusă. În aceste condiții nu ar fi poate mai normal să se ajusteze valoarea inflației cu un procent pe uh, an și să se uh, includă și uh, obiective de rată de schimb și de ocuparea forței de muncă între obiectivele uh, BCE. Uh, Acum, uh, um, dumneavoastră ați uh, avut uh, și idei în ceea ce privește zona euro, pe care ați susținut-o și pe lângă președintele Franței și având un buget al zonei euro pentru a, pentru a transfera, pentru a facilita transferurile bugetare între statele membre. Care ar fi suma despre care vorbim și în Franța, care este deja contribuabil cu sume care contribuie cu sume foarte mari la um, bugetul Uniunii Europene deja. Uh, despre ce sume suplimentare am vorbit în cadrul uh, acestei noi inițiative. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. S-ar putea să, dacă, dacă nu vă deranjează, aș vrea să răspund în limba engleză. Pentru că trebuie să echilibrez uh, uh lucrurile. Am vorbit mult franceză mai înainte. Acum o să vorbesc engleză. Cred că tocmai acest uh, exercițiu care va fi uh, făcut în cadrul revizuirii strategice va fi uh, de a ne spune, asta s-a definit în 2003, deci sub și aproape de 2% rata inflației, deci aproape de 2%, dar sub 2%. Și acum, dat fiind toate schimbările care au avut loc în contextul economic actual al tendințelor structurale la care asistăm, ne putem întreba dacă această definiție, a, dacă acest obiectiv de stabilitate a prețurilor dacă aceste obiective mai stau în picioare și în ce măsură, în ce formă, cât de, ce marș avem, este un obiectiv sau doar uh, un obiectiv cu numele. Avem multe nuanțe aici în ceea ce privește obiectivul de inflație, care vor fi discutate și care va fi rezultatul, nu știm deocamdată. Dar uh, nu vom precupeți niciun efort și vom examina toate opțiunile. Așa cum am spus mai devreme în prezentarea mea introductivă, vom face o analiză foarte amănunțită și um, foarte deschisă iar la bază stă totuși mandatul BCE-ului, care este stabilitatea prețurilor. Și acesta a fost un instrument eficient care și-a adus contribuția în mod semnificativ în ultimii ani la menținerea stabilității, la, la sprijinirea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă. Iar după părerea mea, această politică și și instrumentele uh, care au stat la baza ei au fost uh, necesare și potrivite pentru a se ajunge la rezultatele la care s au ajuns. Acum, în ceea ce a doua întrebare, mărturisesc că am pierdut a doua parte a întrebării. Uh, care, poate puteți să-mi repetați? Să, să... Da. Crearea unui buget uh, pentru zona euro fiindcă noi deja contribui, suntem contribuabili net cu o sumă de 8 miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene și aș vrea să știu despre ce sume am vorbit dacă s-ar institui acest buget al zonei euro pentru Franța mai ales. Nu o să vă surprindă ce vă zic că aici. În măsura în care există o uniune monetară, zona euro, cu o monedă care se numește euro, deci ar fi binevenit și uh, acest lucru și ne-ar pune pe picior de egalitate cu alte uniuni monetare și anume de a avea o capacitate fiscală, fie că o numiți ma- uh, mai mare, se bazează pe convergență sau pe competitivitate, sau fie că include și un uh, element de stabilizare, ei bine, după părerea mea, acesta ar fi un pas înainte și un progres pentru um, arhitectura zonei euro. Mulțumesc, Jose Gușmau. John Van Overfeld de la ECR are cuvântul. Thank you. Hello. I am here. Thank you for... Mulțumesc pentru că vă aflați în fața noastră, doamna Lagarde. Am trei întrebări pentru noastră. Voi încerca să fiu succint. Mai întâi începește lupta cu schimbările climatice, care a fost definită de uh, prioritate critică pentru BCN la fel, domnul Weidman, de la Bundesbank a spus o politică monetară care urmărește obiective de politică de mediu explicite uh, riscă să fie supraîmpovărată. Aș vrea să comentați. Apoi, începește investițiile publice. Ați spus că sunteți în favoarea uh, a mai creșterii investițiilor publice. Am două întrebări. Mai întâi, ați susține o inițiativă prin care deficitul uh, ar fi uh, uh, dedus din investiții, deci 3%, deficit de 3% ar fi exclus din investiții și, în al doilea rând, ce rol uh, vedeți că joacă BCE-ul pentru finanțarea acestor investiții. Apoi, începește productivitatea. Ați subliniat recent că vi se pare că trebuie îmbunătățită productivitatea, dar există dovezi că ratele foarte reduse ale băncilor centrale contribuie la reducerea productivității ținând așa numitele firme zombie în viață. Vă rog să comentați. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În ce privește schimbările climatice. Cum spuneam în comentariile mele anterioare, noi, Banca Centrală, trebuie să explorăm toate dimensiunile în care putem dezvolta și implementa Uh, și putem evalua impactul pe care îl are sau nu îl are uh, schimbarea, la, nu la schimbările climatice și cum putem, și trebuie să vedem cum putem participa la lupta cu schimbările climatice. Aici sunt, a, sunt în acord cu domnul Weidman. Asta nu înseamnă că ne transformăm uh, într-o instituție care are drept scop principal lupta cu schimbările climatice. Nu. Asta este o chestiune unde, în mod evident, guvernele au rolul cheie de jucat. Dar Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne uităm la propriile noastre operațiuni și să vedem cum putem fi mai eficienți. Cum am spus mai devreme din nefericire în franceză, dar o să spun din nou și în engleză. Mai întâi, în analiza noastră macroeconomică trebuie să includem în uh, modelul nostru economic, și este unul dintre principalele instrumente pe care le folosim, trebuie să includem așadar în modelele noastre economice schimbările climatice. În al doilea rând, în supervizarea băncilor trebuie să includem și elemente de schimbări climatice și, în mod clar, toți guvernatorii din sistemul euro se exprimă foarte uh, puternic în legătură cu acest subiect. De asemenea, e vorba de transparență, de declarare a intereselor, de evaluare a riscurilor. Toate acestea trebuie să facă parte integrantă din procesul de supervizare pe care îl fac autoritățile de supervizare, inclusiv SSM-ul. Și în al treilea rând, trebuie de asemenea să includem imperativele legate de schimbările climatice în operațiunile noastre de investiții, uh, pe cele pe care le facem pentru propriul nostru portofoliu și de asemenea trebuie să le includem în managementul fondurilor de pensii și facem asta deja dar trebuie să continuăm acest lucru și să vedem cât mai mult, ce mai putem face în plus. Și în fine, trebuie să vedem, ca parte a programelor noastre de achiziții, trebuie să ne uităm unde are sau unde ar trebui să aibă schimbările climatice un uh, unde au sau ar trebui să aibă schimbările climatice un, uh, un impact. Dar, încă o dată, uh, Consiliul Guvernatorilor este cel care trebuie să dea direcția propunerilor care apoi vor fi dezbătute dar eu aș vedea aceste patru zone critice legate de impactul schimbărilor climatice. M-ați întrebat apoi în legătură cu investițiile. Nu trebuie să disec eu ideea și să vedem cum ar trebui să se calculeze deficitul, ce ar trebui inclus și ce nu. Bun, pactul de creștere și stabilitate, six-pack-ul și two-pack-ul, two sunt acum în Uh, sub analiză și aici se va găsi un răspuns. Din punctul meu de vedere și având ca obiectiv stabilitatea prețurilor, avem nevoie de certitudine, claritate și cred că e o idee comună deja și împărtășită printre economiști și printre experți că principiile pe care le avem sunt unele destul de complicate, uneori se contrazic în funcție de definiție și că orice efort de simplificare ar fi util în viitor. Când am răspuns la prima întrebare, mi-am exprimat o îngrijorare legată de nivelul redus de investiții în general și nu doar investiții publice. Nu sunt sigură că, din de nefericire, nu sunt sigură că uh, BCE poate juca un rol cheie la începește investițiile și uh, furnizând finanțare la niște costuri suficient de atractive, astfel încât atât uh, corporațiile cât și persoane private, gospodăriile să fie încurajate să investească. Ceea ce este extrem de important și asta ajunge la ultima noastră întrebare la productivitate. Pentru că investițiile în inovație, în cercetare și dezvoltare, în dezvoltarea economiei, vor duce, de fapt, la creșterea productivității. Și avem nevoie de investiții dacă vrem ca economia noastră să fie mai productivă. Mulțumesc! Mulțumesc, Manon Obri, pentru GUE. Bună ziua, doamnă Lagarde! vreau să discut uh, direct pe tema fundamentală care, după părerea noastră, trebuie să fie prioritatea, pentru că vorbiți de prioritatea numărul 1 sau una dintre priorități, vreau să intervin și să mă refer la această declarație a celor 160 uh, de ONG-uri. Eu scrisoare deschisă prin care se cer acțiuni clare, precise și rapide. E vorba de o scrisoare așadar a organizațiilor societății civile și asta se așteaptă din partea dumneavoastră. Este hotărârea de a pune Banca Centrală Europeană în serviciul uh, luptei cu schimbările climatice și toate uh, declarațiile noastre merg în sens bun uh, și că BCE trebuie să pună protecția mediului în uh, centrul uh, misiunii sale. Și acum să trecem de la declarații la acțiuni. Din nefericire, BCE a contribuit la schimbările climatice. Din 2010 a investit foarte mult în energii fosile prin cumpărarea de active de care au beneficiat instituții precum Shell, Total și continuă să o facă. Și în același timp, uh, BCE nu acționează în mod neutru pe piață. Ați anunțat astăzi și ne bucurăm o revizuire a strategiei monetare a BCE-ului, care e neschimbată în 2003 și ați reamintit acest lucru, dar ați putea să ne spuneți mai multe în legătură cu calendarul și cu uh, momentul precis la care el va fi acordat. Deci cum se va integra în acest calendar schimb, lupta cu schimbările climatice și încă o întrebare, cum vor fi finanțate investițiile ecologice pe de o parte, investițiile verzi și cum vom ieși din aceste investiții murdare pe, cu combustibil fosil și cum veți începe să uh, detașați BCE-ul așadar de astfel de obiective bazate pe emisii de carbon. Și cum se vor îndeplini aceste obiective, cum se vor vedea ele în modificările din portofoliul BCE Uh, fără să mai așteptăm acea taxonomie atât de mult discutată și care însă va mai dura până va ieși din Consiliu. Mulțumesc foarte mult! Uh, aș fi în dezacord cu ultimul comentariu pe care l-ați făcut, pentru că toți suntem în această situație împreună și nu te-am spune așa, tu fă treaba și noi o să ne facem și noi treaba cum putem și taxonomia o să vină când o să vină. Este extrem de important ca această taxonomie să apară. Nu vreau să mă amestec în dezbaterea noastră pentru că nu sunt eu competentă, dar uh, ce știu este că este extrem de important să existe o taxonomie pentru a putea folosi acest instrument în acțiunile noastre viitoare. Sunt sigură că vor exista multe motive de dezacord, tranziție, non-tranziție, încotro să mergem cât de gradual și cât de, la ce nivel de detaliu vom uh, coborâ ca să uh, identificăm ce e verde, ce nu e verde, ce e maro și mai departe. Dar sunt convinsă că se vor face progrese. Într-un fel este o chestiune suplimentară, dar este extrem de importantă de asemenea. În ce privește schimbările climatice, am încercat să identific acele zone care, cred eu, din punctul meu de vedere, Uh, fiind la BCE deja de abia patru săptămâni, cred eu că ar avea un impact. În ce privește identificarea analizei macroeconomice, trebuie să ținem seama de schimbările climatice. Atunci când facem modele, când construim modele, când încercăm să măsurăm uh, diferențele de output, când încercăm să avem o identificare a inflației pe care așteptăm să o avem și mai departe. Deci când încercăm să înțelegem comportamentul gospodărilor, de ce cumpără asta și nu cumpără cealaltă, uh, unde își cumpără casă, de ce și mai departe. Trebuie să introducem și imperativele legate de schimbările climatice în această activitate și asta îi ocupă pe foarte mulți economiști care trebuie să încorporeze toate aceste lucruri în activitatea lor și sper că asta nu vi se pare prea controversat, dar asta nu e uh, un lucru pe care îl cer eu de capul meu uh, este și va fi, va fi o decizie comună a Consiliului Guvernatorilor și evident vom avea un dialog cu dumneavoastră și cu societatea civilă. Tocmai am petrecut o jumătate de oră discutând cu semnatarii scrisorii deschise pe care ați prezentat-o și cu siguranță am căzut de acord să continuăm dialogul pentru că am nevoie de uh, contribuția lor, am nevoie de înțelegerea acestor imperative și a complicațiilor cu care trebuie să ne confruntăm. Al doilea domeniu este supervizarea. Este un, un uh, instrument pe care BCE-ul poate folosi cu un uh, efect pozitiv și guvernele naționale și autoritățile naționale de supervizare din diferitele state membre pot și ele să-și facă, uh, să-și aducă contribuția. În ce privește investițiile directe, așa cum am menționat, cumpărăm foarte multe produse, așa numit verzi, deși taxonomia încă nu este gata. În ce privește programul de achiziții publice de active, dați-mi să vă reamintesc că 80% din stocul de produse pe care îl avem e de fapt reprezentat de, bond, de obligațiuni guvernamentale. Noi suntem unul dintre cei mai mari achizitori de obligațiuni emise de agențiile internaționale din Europa, care sunt angajate față de investiții exclusiv uh, uh verzi, și anume Banca Europeană de Investiții și mica porțiune uh, de uh, acțiuni uh, de investiții private, acolo avem multe culori, de la verde până la maro și sigur asta se face pornind de la principiu că nu trebuie să creăm probleme pe piețele financiare și să acționăm conform principiului neutralității pieței. Da, bun, e un principiu care s-a aplicat până acum, trebuie el revizuit, trebuie să vedem uh, cum facem de acum încolo lucrurile, dar, sigur, cred că asta va face parte din revizuirea strategiei pe care trebuie să o facem în viitor apropiat. Mulțumesc, domnul Niedermayer de la PPE. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă. Dați-mi voie să spun, doamnă președinte, că mă bucur foarte mult să vă văd alături de noi. Uh, prima întrebare legată de economie și politica monetară. Ați spus în declarația noastră introductivă că economia e destul de fragilă și în același timp, BCE-ul uh, a luat măsuri relativ robuste pentru a susține economia, așadar mă întrebam dacă uh, puteți spune că dacă este necesar, în viitor veți avea suficienți uh, stimulenți economici ca să faceți față unei eventuale stagnări sau recesiuni. Al doilea rând, apreciez foarte mult imaginea noastră legată de politica monetară și aș vrea să știu în ce măsură Uh, indicii agregați monetari care au jucat un rol foarte important în uh, cadrul BCE în trecut vor fi revizuiți, pentru că, așa cum uh, știm cu toții, multe bănci centrale sunt destul de sceptice în legătură cu importanța acestor indicii agregați, inovații financiare și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Da, economia ar putea să fie într-o stare mai bună și am spus uh, că asta se datorează în special uh, predominant factorilor externi. Deci această creștere mai redusă, oricum cu siguranță sub potențialul pe care uh, l-am dorit. Avem instrumentele de a reacționa dacă situația nu se îmbunătățește? Da, le avem și suntem hotărâți să le folosim. Mandatul nostru, așa cum am spus, este legat de stabilitatea prețurilor și trebuie să facem tot ce trebuie să facem. În mod clar, toți actorii trebuie să joace rolurile, toți actorii implicați și sper că o vor face. Și în ce privește indicii monetari agregați, E dificil de prevăzut ce o să facem în uh, revizuirea strategică și nu cred că uh, vom uh, pune sub semnul întrebării uh, rolul uh, acestor indici agregați. Nu văd asta întâmplându-se în acest punct, dar uh, pe măsură ce, de exemplu, moneda digitală începe să aibă un impact și depinzând de unde se întâmplă crearea de monedă, unde se va produce crearea de monedă, bun, și asta e o teorie la care am putea să ne uităm. Doar că nu, nu mi se pare mie că acum ea ar putea să intervină. Nu o văd. Mulțumesc. Domnul Paul Tang, SND. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă Lagarde. Uh, salut declarația noastră despre modul în care BCE-ul poate să introduc uh, politici legate de combaterea schimbărilor climatice în mandatul său de apărare a stabilității prețurilor. Cred că e încurajator acest lucru, dar aș vrea niște răspunsuri mai detaliate, mai specifice predecesorul noastră, Mario Draghi, a spus deja uh, Parlamentul în ce privește CSPP-ul că vom examina și vom vedea care este acest efect al uh, amprentei de carbon. S-a făcut această evaluare și dacă nu, de ce? Dacă da, am putea să avem rezultatele acestei evaluări privind amprenta de carbon. În al doilea rând, vă veți gândi eventual la uh, uh, o uh, publicare obligatorie a acestor rezultate privind amprenta de carbon în cadrul uh, acestei analize? Și mai am o întrebare legată de taxonomie, de înverzirea aceasta a sistemului uh, financiar. Uh, avem nevoie de o taxonomie clară, care să spună care sunt produsele financiare ecologice și care nu sunt, care sunt cele verzi, care sunt cele maro și mai departe, poluante. Sunteți de acord cu recomandarea NGFS de a avea o taxonomie completă cu foarte multe detalii și cu toate nuanțele posibile de la verde până la maro. Și în fine, uh, ați spus că investițiile vezi nu trebuie să ne uh, abată de la concentrarea pe uh, constrângere bugetare ca să evităm această amenințare a pseudoecologizării și credeți că există suficient spațiu în cadrul juridic european pentru a face economia mai sustenabilă și pentru a permite aceste uh, evoluții? Vă mulțumesc foarte mult. O să vă citesc foarte direct din uh, uh acest raport care s-a făcut înainte să vin eu la BCE. Uh, dar vreau să înțelegeți că angajamentul pe care și a luat domnul Draghi, domnul președintele Draghi, s-a făcut. El și-a luat angajamentul să se uite mai bine, să se uite la impactul de mediu, al prentei de mediu al acțiunilor noastre. Și BCE-ul chiar a făcut o analiză preliminară și acum această activitate continuă. De exemplu, ne-am uitat la achizițiile noastre din acest punct de vedere și am văzut că am cumpărat foarte multe obligațiuni verzi, ecologice. 8 uh, noiembrie 2018 printr-un uh, articol de atunci s-a arătat că prin achiziții sistemul euro a, a oferit condiții pentru emiterea de obligațiuni ecologice verzi. Dar am văzut că uh, și printr-o analiză a unor sectoare cu consum intens de carbon și cu emisii intense de carbon, o analiză făcută de Institutul Reblin uh, poate duce la rezultate înșelătoare. Uh, date luate parțial din diferite sectoare ignoră un dinamica care se produce în anumite întreprinderi și în alte firme. Deci, practic, imaginea impactului de carbon este uh, incompletă. Contribuția uh, politicii monetare ar, fi, ar trebui din, uh, să fie evaluată într-un mod uh, orientat spre viitor, ca să se vadă uh, investițiile făcute în fiecare companie care au beneficiat de pe urma politicilor noastre. Și uh, Cred că aici, deci ce, practic ce înseamnă ultima parte? De, în primul rând s-a făcut un studiu, veți găsi concluziile acele analize care indică faptul că BCE-ul, finanțând așa cum a finanțat, a încurajat de fapt emisiile de obligațiuni verzi și a finanțat, a favorizat finanțarea lor. Deci, președintele Draghi s-a angajat să, că ne uităm la acest subiect și am făcut-o și am venit cu niște concluzii. Al doilea comentariu pe care încerc să-l fac este că pentru a putea analiza asta, trebuie să mergi foarte la, în detaliu. Uh, trebuie să identifici de la toți actorii implicați ce fel de investiții sunt uh, finanțate și sunt facilitate cu anumite condiții de finanțare. Și nu... Bun, nu vreau să mă leg de nimeni, nu vreau să atac pe nimeni, dar Uh, poți să uh, ajungi să uh, investești și într-o, să faci o investiție economică, dar până la urmă asta să aibă efecte și asupra unei investiții poluante. Bun, dar asta e o chestiune pentru care dumneavoastră o veți dezbate. Deci, cum se va asocia finanțarea cu uh, tranziția ecologică. Știm că există niște nevoi de finanțare enorme ca să ajute unele dintre aceste entități maro, să zicem așa, care să devină mai puțin maro, să devină chiar verzi, ecologice. Deci cum se identifică toate aceste costuri? Cum ajutăm noi ca furnizor de finanțare cu costuri reduse ca să-i ajutăm să facă această tranziție ecologică? Eh, aici e nevoie de o serie de măsuri foarte specifice și eh, trebuie să ajungi la, niște, la un nivel de detaliu foarte, foarte mare. Și noi vom continua să ne uităm la asta, să veți continua să ne întrebați, să ne întrebați că asta este uh, treaba noastră. Mulțumesc. Înainte să continuăm, vreau să, să, trebuie să vă spun că mai avem 10 colegi care vor să pună întrebări și nu prea mai avem timp. Deci vă rog foarte mult să nu mai puneți decât câte o întrebare ca să putem să ne asigurăm că toată lumea are șansa să pună o întrebare doamnei Lagarde. Domnul Gallagher din partea Renew. Mulțumesc. Bun venit, doamnă Lagarde. Foarte pe scurt, ați vorbit despre o revizuire strategică, o analiză strategică a BCE. În legătură cu capacitatea băncii de a-și analiza politicile și de a privi în viitorul organizației și uh, a examina politicile pe care o să se bazeze în anii următori. O să vă, aveți o concentrare foarte îngustă asupra mandatului pe care îl aveți acum, și anume țintirea inflației la aproape de 2%, uh, sau o să vă uitați la un mandat mai larg, la chestiuni legate de progres economic și social, creștere economică, investiții, capacitatea Uniunii Europene de a finanța uh, eforturile de decarbonizare ale Uniunii prin finanțare publică și prin investiții private sau, cum spuneam, veți avea o revizuire foarte strâmtă, foarte uh, strâns, uh, strâmt definită strict definită. Ați spus, să nu uităm acest lucru, că ultima analiză s-a făcut în 2003 și, sigur, ați fost și fost director al Uh, femei. Știți foarte bine prin ce au trecut unele țări membre, ce probleme financiare au avut. Credeți că acum ar uh, trebui ca BCE-ul să treacă dincolo de acest mandat îngust pe care îl are să, și să analizeze pactul de stabilitate și creștere pentru a vedea cum poate Europa să se finanțeze în viitor, ținând seama că până la urmă totuși avem o creștere foarte slabă economică, sunt economii care se zbat să se dezvolte și dumneavoastră vorbiți de uh, mai multă uh, parte digitală, de economie mai verde și mai departe. Toate astea au nevoie de investiții. De unde o să vină aceste investiții în Europa? De unde vor veni acest stimul financiar? Dacă ați să dați uh, uh, detalii și ca să, pentru că am încheia, încălcat deja regula unei singure întrebări. Comisia vorbește de întărirea rolului euro pe scena internațională. Ar fi și asta partea analizei noastre strategice? Vă mulțumesc. Um, Thank you very much. It's a really broad question. Mulțumesc. Ați spus o întrebare foarte, foarte largă și depășește cu mult uh, ce poate Banca Centrală să, să spună și în cele trei minute pe care doamna președinte mi le-a acordat. Vreau să clarific ceva. Mandatul, așa cum este înscris în legislația noastră de bază, este stabilitatea prețurilor și spre deosebire de alte instituții, nu avem decât acest mandat unic, mandat primar. Fedul, de exemplu, are stabilitatea prețurilor, dar și uh, angajarea forței de muncă, ocuparea forței de muncă, uh, drept uh, element cheie. Deci acest mandat al stabilității prețurilor a fost definit uh, în 2003 la revizuirea strategică de atunci și s-a spus uh, aproape de, dar sub 2%. S-a considerat atunci că acesta este ținta de inflație cea mai bună pentru stabilitatea prețurilor. Asta era în tratate. Așadar, odată ce am spus asta, e clar că trebuie să înțelegem că trebuie să pornim uh, de la ce ne pricepem cel mai bine. Și anume, să ne organizăm uh, strategia în jurul mandatului legat de stabilitatea prețurilor. Clar, sunt și alte aspecte decât scopul de inflație, care trebuie luat în considerare ca noi să putem să ne îndeplinim acel mandat. Și am discutat uh, uh, în mare măsură aici uh, schimbările climatice și ce impact și unde are, au impact asupra acestei stabilități a prețurilor și unde trebuie să-l explorăm și până la urmă să-l includem în activitatea noastră. Dacă mergem mult dincolo de acest aspect și mai includem în uh, uh, analiza noastră strategică toate celelalte aspecte ale politicilor economice europene, finanțare europeană și așa mai departe, asta evident că nu va face parte din miezul revizuirii strategice. Dacă are un impact, evident că trebuie examinată și după cum știm, politica monetară este cea mai eficientă și poate da cele mai bune rezultate atunci când este suplimentată și susținută de alte aspecte de politici, inclusiv politica fiscală, inclusiv reformele structurale, ca să se fluidizeze transmisia politicii monetare și ca să o susțină pe aceasta. Deci, din acest punct de vedere, dar nu cu o concentrare deci nu e ca și cum ar fi miezul strategiei BCE, dar ne-am ocupat și de toate aceste chestiuni. Vă mulțumesc și acum Danuta Hubner de la PPE. Very unhappy because... Da, îmi pare rău că nu mai am la dispoziție decât o întrebare, însă o să încerc să dau un exemplu bun pentru ceilalți colegi. Doamna Lagarde, în primul rând, ieri v-am văzut pe dumneavoastră împreună cu doamna von der Leyen, reprezentând 50% din liderul european a fost o adevărată plăcere, deci toate cele bune pentru dumneavoastră. În momentul în care venea Mario Draghi aici la Parlamentul European, în majoritatea intervențiilor sale, insista asupra faptului că Banca Centrală Europeană purta, de fapt, marea parte a poverii stimulării economiei în ultimul deceniu. Și acum, din păcate, trebuie să recunoaștem că nu a reușit să convingă alți uh, actori politici, uh, mai ales cei care au responsabilități uh, pentru politica fiscală de necesitatea stimulării economiei. Și v-aș dori să vă întreb, în următorii ani Banca Centrală Europeană va cere um, stimul fiscal, astfel încât în cele din urmă să nu puteți decât să suplimentați această politică fiscală prin politica monetară. Da, vă mulțumesc și a fost extrem de plăcut ca ieri să reprezentăm, să fim într-o situație de uh, paritate împreună cu președinta von der Leyen și cu președinții Michel, respectiv Sassoli. În ceea ce privește impactul combinat, ar fi, în mod sigur, mult mai eficient dacă și celelalte dimensiuni ale mixului de politici economice ar face parte din setul de soluții necesare pentru a depăși această situație de creștere economică lentă. Nu știu dacă voi avea succes, viitorul ne va spune acest lucru, însă eu voi face tot ceea ce ține de prerogativele mele și um, tot, timpul, um, tot timpul voi aduce, vă atrage atenția că voi uh, folosi instrumentele politicii monetare care ne stau la dispoziție, însă sper că și ceilalți uh, actori politici vor înțelege care, este, care le este rolul lor. Mulțumesc! Sper că următorii membri, oratori, vor, vor respecta modelul uh, domnului Hübner, domnul Schuster, din partea și da. Voi vorbi limba germană, sper că voi fi și mai succint, pentru că am primit deja multe răspunsuri la întrebări pe care le aveam. Doream să mă refer la uh, impactul uh, politicii bân- Băncii Centrale Europene, pentru că în ultimii ani am, uh, am uh, evitat creșterea inflației și, din păcate, marja de manevră este cam redusă, pentru că nu se mai reușește stimularea investițiilor, uh, inflația nu se apropie de termenul stabil, de obiectivul stabilit și eu am impresia că instrumentele monetare de care, de care dispune Banca Centrală Europeană nu mai sunt, uh, nu mai sunt suficiente pentru a atinge acest obiectiv legat de inflație. Mie mi se pare că principala problemă este uh, reprezentată de uh, arhitectura Um, zonei economice europene. Există o politică fiscală prin pachetul celor șase, respectiv două măsuri, care are un caracter mai degrabă de austeritate. Știm că principiul uh, cel mai important în politica germană este respectarea uh, așa numitului uh, deficit zero din punct de vedere bugetar. Deci, când este vorba, în anul 2003, când fusese stabilită strategia politicii monetare, o altă obiectivă și care ar fi contribuția Băncii Centrale Europene pentru a înțelege dacă obiectivele și structura pe care am stabilit-o până acum sunt cele care permit o evoluție economică normală. Vă mulțumesc. Dankeschön. Poate Într-o bună zi voi reuși să vă răspund în limba germană. Cred că trebuie să ne întrebăm dacă suntem utili, dacă ne aducem o contribuție sau nu. Și pentru a răspunde acestei întrebări, trebuie să mm, folosim criteriile pe care le-ați menționat dumneavoastră de a atinge obiectivul uh, inflației de sub, dar aproape de 2%. Și, în mod evident, suntem departe de acest obiectiv. Însă, ar fi greșit să spunem că Banca Centrală Europeană nu și-a adus nicio contribuție. The best we can. And when you do that, you actually um, try to figure out... De fapt, încercăm să ne dăm seama ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi existat această politică monetară așa cum ea s-a făcut. Asta arată în mod clar că impactul asupra nivelului uh, PIB-ului a fost semnificativ. Orice model arată că e undeva între 2,3 până la 2,7%. Deci nivelul PIB ar fi fost mai mic cu această sumă dacă nu ar fi fost uh, politica monetară. La fel și inflația. În lipsa politicii monetare, inflația ar fi fost și mai redusă decât astăzi cu o treime, poate chiar mai redusă, până la uh, jumătate de procent mai redusă. Deci, asta nu înseamnă că sunt satisfăcută și că ar trebui să fim mulțumiți cu ce am făcut. Nu, cred că trebuie să facem o treabă și mai bună. <clears throat> Dar, în mod clar, cred că politica monetară trebuie să fie uh, cât se poate de eficientă de-a lungul anilor. Și aș spune că Uh, având o capacitate fiscală uh, instrumentul de competitivitate și convergență, deci având această capacitate fiscală care poate fi folosită inclusiv pentru scop de stabilizare, atunci când o țară se confruntă cu un anumit șoc, ar fi o tentație spre hazard moral pe de, o, pe de o parte, dar ar și proteja împotriva riscului. Și asta ar fi o îmbunătățire uh, adusă Uniunii Monetare. Um, now Sven Giegold. Uh... Mulțumesc, Sven Giegold, uh, Verzi. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să vă văd alături de noi și mă bucur foarte mult de asemenea că cel puțin în acest moment, e măcar o femeie în uh, conducerea BCE. Sper că vor fi mai multe în curând. Și, dincolo de asta, aș vrea să mă refer și eu la problema schimbărilor climatice și la ce poate face Banca Centrală pe această temă. Uh, atunci când descriați măsurile mai concrete la care vă gândeați, a fost evident din perspectiva mea că miezul politicii monetare n-a fost menționat. Deci, operațiunile de refinanțare, care sunt atât de critice, atât de importante, sunt practic determinate de evaluarea de risc. Deci, întrebarea mea este următoarea. Veți pune presiune pe agențiile de rating pe care le folosiți sau uh, pe propriile măsuri de evaluare a riscului atunci când vine vorba de operațiuni de refinanțare, ca ele să țină seama de schimbările climatice în modul necesar și, în al doilea rând, atunci când e vorba de operațiuni pe piața liberă, cum ar fi programul de quantitative easing, veți eh, pune capăt eh, abordării pe care o avem acum, astfel încât a, industria auto are 2,8% din eh, obligațiunile totale, dar în programul BCE avea 6,8%. La fel și energia Uh, pe piața totală 2,55% pondere, în uh, programul BCE 9,54% și opusul e valabil pentru regenerabile, uh, totalul 0,8% pe total și 0% achiziții din partea BCE, pe baza cifrelor din 2018. Deci, veți ține, uh, veți lua această agenda a schimbărilor climatice și o veți pune în miezul politicilor noastre. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește ratingul adevărat uh, real, este important ca toate agențiile de rating a creditelor să includă în analiza lor și riscurile legate de schimbările climatice factorii de mediu, social, guvernanță, așa numiți factor ESG și sper că principalele trei agenții de rating vor ține cont și de acești factori pe viitor și acesta este mesajul pe care o să le transmit și eu. În al doilea rând, programele de refinanțare care se desfășoară acum și care se vor desfășura și pe viitor. În acest moment, acestea funcționează respectând principiul neutralității pieței. Este un principiu care a fost discutat pe larg, este interpretat în mod diferit de unii și de alții și este un subiect pe care trebuie să-l discutăm. Ca parte acestei strategii, ca în momentul în care ne revizuim instrumentele pe care le folosim pentru a ne chita de acest mandat, trebuie să ne punem această întrebare. Um, legată de adecvare, de proporționalitate, de includerea riscului privind schimbările climatice ca factor care determină programele Băncii Centrale Europene. Și cred că ați observat acest lucru. De fiecare dată când este vorba de revizuirea strategiei politicii monetare, uh, sunt foarte precaută, nu doresc să vă spun care va fi rezultatul final al acestui proces de revizuire, pentru că toate aceste chestiuni vor trebui să fie discutate împreună cu toți guvernatorii, Consiliul uh, Guvernatorilor și nu sunt eu singura care va lua decizii, va fi o acțiune colectivă, un dialog la care veți participa și dumneavoastră și reprezentanții societății civile și diferiți uh, experți și această participare largă sunt sigură că va îmbunătăți rezultatul acestei revizuiri. Mulțumesc, Francesca Donato, din partea IDE, are cum de Vă mulțumesc, doamnă președintă, voi continua în limba italiană. Vă mulțumesc, doamnă președintă Lagarde, pentru prezență. Mă bucură foarte mult atitudinea deschisă a dumneavoastră față de cererea de revizuire a obiectivelor politicii Băncii Centrale Europene. Mai mulți colegi s-au referit la modul cum, la, modul, la faptul că până acum obiectivele nu au fost atinse. În acest moment inflația din, zon, din zona euro este în jur de 1%, deci departe de obiectivul prestabilit. Atât dumneavoastră cât și fostul președintele Băncii Centrale Europene, domnul Draghi, de mai multe ori ați insistat asupra faptului că relansarea economică din zona euro depinde foarte mult și de politici fiscale adecvate din partea statelor mele, politici fiscale care să susțină, să stimuleze uh, investițiile. Însă, cu toate acestea, vedem că statele membre care dispun de spațiul fiscal necesar pentru aceste uh, pentru aceste politici nu îl folosesc tocmai pentru a-și reduce propriul uh, deficit uh, comercial. În uh, ultimii ani, din păcate, ponderea investițiilor publice a tot scăzut în zona euro și a scăzut în statele unde rata creșterii economice este și mai redusă datorită întârzierilor înregistrate în investițiile în infrastructură, de exemplu, ceea ce a scăzut um, capacitatea de reziliență a acestor țări față de uh, fenomene meteorologice, de exemplu, devenite tocmai extreme ca urmare a schimbărilor climatice și um, cererea internă în, statele respective este redusă și relansarea economică este îngreunată. Deci, în lumina acestor uh, fapte, considerați că, dincolo de instrumentele de care dispune BC, ar fi nevoie de alte instrumente pentru a stimula creșterea economică și dacă sunteți de această părere, care considerați că ar fi instrumentele suplimentare la care ați putea recurge? Mulțumesc! Vă mulțumesc! la prima, pentru a vă răspunde prima întrebări, suntem departe de obiectivul uh, inflației stabilit. Și este un subiect foarte, foarte interesant pe care mai mulți economiști încearcă să-l înțeleagă și au dificultăți din acest punct de vedere, pentru că în multe părți ale lumii rata inflației este mult mai redusă decât se anticipase anterior, mult mai redusă decât ne-ar uh, ar fi ar trebui să fie în temeiul uh, liniei uh, curbei Philips și uh, mulți economiști și în zona euro încearcă să înțeleagă ce se întâmplă uh, în, uh, în motor. Și este interesant să vedem că în aceste situații actuale în care șomajul a scăzut, în care uh, ocuparea este tot mai mare, uh, Um, salariile de asemenea au început să crească și cu toate acestea. Și sunt factori care în mod normal ar trebui să uh, ducă la creșterea prețurilor. O creștere mai mare uh, duce la creșterea prețurilor și cu toate acestea prețurile nu cresc și foarte probabil ce se întâmplă și poate sunt uh, informații pe care le primiți și dumneavoastră din propriile circunscripții electorale și uh, se pare că angajatorii a căror uh, bază de costuri cresc, pentru că salariile cresc, în loc să crească prețurile, așa cum ar face în mod normal, uh, nu fac decât să își reducă și mai mult marjele de, de profit. De ce fac acest lucru este greu de evaluat și de înțe- și înțeles, datorită nesiguranțelor pe care le resimt, datorită faptului că doresc să-și protejeze uh, Uh, partea de piață pe care o ocupă, pentru că se tem că nu pot să facă față altfel concurenților. Este greu de, de înțeles, însă asistăm la acest fenomen în acest moment. Nu este clar dacă acest fenomen va continua, dacă incertitudinile, incertitudinile de exemplu, vor dispărea, dacă Brexitul se va desfășura într-un mod uh, controlat, dacă perioada de tranziție va fi bine gestionată, dacă um, tonul uh, contradictoriu uh, în uh, relațiile comerciale va fi depășit, dacă cifrele care vin din economia chinezească vor fi mai bune, dacă toate aceste incertitudini vor dispărea, poate angajatorii vor transmite în prețuri costurile mai mari pe care le au ar fi un factor extrem de important care va afecta situația ratei inflației. Rămâne de văzut, dar Cam aceasta este situația în acest moment. În ceea ce privește celelalte instrumente, am spus deja, pe, din punct de vedere fiscal, politica monetară este transmisă în modul cel mai eficace în situația, în momentele în care și uh, ceilalți uh, celelalte părți interesate se achită de mandatul care le revine. În anumite state care au un spațiu fiscal, acest spațiu fiscal ar putea fi folosit mult mai bine și uh, mă, mă gândesc în mod specific la o anumită uh, țară din uh, zona euro care ar putea să facă acest lucru. Mulțumesc, domnul Iurzica, din partea ECR. Vă mulțumesc trebuie să respect uh, ce ne-a cerut doamna noastră președintă și o să întreb pe doamna Lagarde o întrebare privind publicarea efectelor secundare ale, ale politicii monetare data viitoare. Acum o să vă întreb ceva în legătură cu memorandumul de înțelegere semnat între Banca Centrală Europeană și Curtea de Conturi. În septembrie, în această comisie, domnul Draghi mi-a răspuns la întrebarea mea în felul următor. Chestiunea importantă fusese dacă banca, dacă Curtea de Conturi ar fi putut măsura uh, și consecințele, efectele politicii monetare. Puteți să ne spuneți dacă în acest moment, în temeiul acestui memorandum de înțelegere, Curtea de Conturi poate evalua și eficiența politicilor uh, monetare adoptată de Banca Centrală Europeană sau nu? Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Eficiența operațională a gestionării BC este foarte importantă pentru ca Banca Centrală Europeană să se poată achita de mandatul care îi revine și este extrem de important ca acest lucru să poată fi evaluat în mod independent de către Curtea de Conturi, așa cum cer tratate, tratatele europene. Deci, din punctul de acesta, lucruri sunt valabile din punctul de vedere al eficienței operaționale și activitatea Curții de Conturi, în acest punct de vedere, se va bucura de sprijinul nostru necesar. Vor avea acces la toate documentele necesare pentru a-și efectua auditul în același timp. Uh, luarea unor decizii pe fondul, uh, pe fondul uh, sarcinilor Băncii Centrale Europene revine prin definiție uh, Băncii Centrale Europene. Este un rol care trebuie să fie separat și aceste decizii trebuie să fie luate într-un mod cu totul și cu totul independent. Așa ne cer tratatele și așa ne cere statutul care guvernează uh, Uh, funcționarea Băncii Centrale Europene. Mulțumesc, Carolina Naftegal, din partea Renew. Vă, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă uh, Lagarde. Felicitări pentru că ați fost numită în, în pe, pe postul, în postul de președinte BCE și o să continui în limba olandeză. Dumneavoastră ați, uh, v-ați preluat postul într-un moment uh, foarte interesant și uh, mandatul principal al Băncii Centrale Europene este stabilitatea prețurilor um, care garantează ocuparea și creșterea economică. Banca, Banca Centrală Europeană este o instituție independentă și trebuie să-și păstreze în continuare independența. Însă, există în continuare preocupări legate de politica Băncii Centrale Europene și modul în care aceasta are un impact asupra uh, puterii de uh, cumpărare a cetățenilor. Um, nu mai există dobânzi uh, la economiile pe care le au consumatorii și consumatorii se tem că în curând vor trebui să plătească pentru a-și ține uh, banii în bancă. De exemplu, în țările de jos, fondurile de pensii private au un rol important și sunt amenințate de uh, această rată a dobânzii uh, redusă. Și vă întreb de ce Banca Centrală Europeană um, ține atât de mult la această țintă de inflație de aproape sau, 2% uh, și dacă este dispusă să își schimbe uh, politica. Ați spus că au trecut 16 ani de la ultima revizuire a strategiei politicii monetare și am văzut care au fost efectele politicii monetare până acum și uh, orice modificări uh, pe care le veți aduce probabil vor uh, afecta într-un mod sau altul fondurile de pensii, de exemplu. Vă pot asigura că Banca Centrală Europeană uh, nu ignoră efectele produse de mixul de politici monetare și vom monitorizăm, vom continua să monitorizăm consecințele politicii noastre. Nu putem uh, contrapune anumite categorii. Trebuie să monitorizăm întregul impact al mixului nostru de politici, de sprijinire a uh, creșterii economice, de a uh, contribui la îmbunătățirea ocupării, creării de locuri de muncă în zona euro. Banca Centrală Europeană încearcă să își respecte mandatul și să Uh, stimuleze creșterea uh, economică. Acesta este cel mai puternic rezultat concret pe care îl poate produce și, în mod evident, există și efecte secundare, consecințe ale politicilor noastre pe care trebuie să le înțelegem, să încercăm să le anticipăm și cred că sistemul cu două categorii creat uh, în pachetul din septembrie este menit tocmai să să permită băncilor uh, să transmită actorilor economici uh, rate ale dobânzii zero și nu rate ale dobânzii negative, pentru că economia să poate să funcționa în continuare. Știu că anumite fonduri de pensii, mai ales din anumite țări, se confruntă cu probleme. Um, vom încerca să ținem cont cât mai bine de toți acești factori în momentul în care o să ne definim uh, strategia pe care o vom urma pe viitor. Mulțumesc, uh, Pier Nicola Piedicinina, din partea neafi- neafiliaților. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu voi continua în limba italiană. Vă mulțumesc, doamnă la Lagarde, la, da, dacă lucrurile nu se vor schimba în ultimul moment, cu ocazia următorului Consiliu din 13 decembrie, șefii de stat și de guvern care au subsemnat mecanismul european de stabilitate vor trebui să, se, să decidă schimbarea tratatului care gu, uh, gu, guvernarea acestui mecanism de stabilitate european. Predecesorul său a contribuit nu la salvarea Greciei, ci mai ales a băncilor din Franța, și din Germania care au, aveau expuneri în Grecia. Italia a contribuit cu miliarde și miliarde de euro la uh, finanțarea acestui mecanism. Și dacă se decide o intervenție în, într-o criză bancară, uh, există și posibilitatea un, o linie accesării unei linii de credit, însă nu și pentru statele care ar avea o datorie publică considerată a fi nesustenabilă. Se creează un paradox, o contradicție între situația unor bănci cum este Deutsche Bank și Germania care ar putea avea acces la fondurile din acest mecanism, dar nu și statele care ar avea nevoie cel mai mult de această finanțare. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră față de acest mecanism european de stabilitate și modul în care el, într-adevăr, ar putea să contribuie la depășirea situațiilor de criză din zona euro. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Aș dori să vă dau un răspuns foarte clar în legătură cu mecanismul european de stabilitate. Pentru că eu am participat uh, în prim, la primele etape ale acestui mecanism. Modificările aduse acestui mecanism discutate acum sunt menite să consolideze sistemul de gestionare a uh, crizelor în zona euro și nu am nici o îndoială că acesta este obiectivul um, pentru, care, pentru a cărui atingere vor fi discutate diferitele propuneri în Consiliul European uh, din 13 decembrie. Știu că este un subiect dezbătut în diferite țări, însă, tocmai pentru a răspunde acestei probleme reprezentate de vulnerabilitate, pentru a răspunde probleme reprezentate de uh, riscul financiar, ar trebui să uh, restructurăm și să consolidăm mecanismul european de stabilitate. Dezbaterea privind clauza unor acțiuni uh, colective în justiție care este controversată pentru unii, a fost foarte importantă pentru mine despre ce este vorba? Este vorba de o dispoziție intenționată pentru emitenți, care are ca, ca scop uh, următorul scop. Dacă există o problemă, cei care au uh, deținătorii minoritari să nu poată ține ostatici restului deținătorilor de obligațiuni. Deci um, ne asigurăm că, majori, că acționarii majoritari sunt protejați în fața intereselor unor deținători minoritari ai obligațiunilor uh, respective. Este vorba pur și simplu de uh, ușurarea gestionării unei situații de uh, criză. Nu este vorba de o atitudine ostilă față de o țară sau alta, ci de a ajuta țara respectivă. Mulțumesc, Margarida Marcheș are cuvântul de la Eșida. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi, combaterea schimbărilor climatice este aspectul principal și, iată, în septembrie anul trecut, la audierea în Parlamentul European, S-a anunțat că lupta împotriva schimbărilor climatice va fi una dintre prioritățile BCE-ului. Schimbările climatice au consecințe sociale și macroeconomice, cum ați spus și dumneavoastră. Riscurile climatice au fost deja identificate de către BCE ca fiind principalele riscuri care ar putea să afecteze sistemul bancar al zonei euro și uh, întreaga economie. În mandatul dumneavoastră, BCE-ul are capacitatea de a sprijini în mod activ tranziția la o economie nepoluantă și poate stabili reguli, dar și să le aplice în egală măsură. Noi vă oferim tot sprijinul în acest sens. Comisia Europeană a pus în vârful agendei politice uh, chestiunile legate de mediul, înconjur, de mediul înconjurător. Iar noi am aprobat o rezoluție în care am declarat um, starea de urgență climatică și pe 11 decembrie vom uh, discuta mediul înconjurător, uh, într-o dezbatere la nivel înalt. Și nu putem să, nu poate să fie dată uitării această dimensiune la nivel economic. Vreau să vă întreb, vreau să vă spun că cu siguranță vă veți, vă veți confrunta cu piedici. Și vreau să vă întreb, cum uh, îi veți convinge pe colegii dumneavoastră de la alte bănci centrale care cred că combaterea schimbărilor climatice trebuie să țină de politica fiscală și nu de politica monetară și ce măsuri veți propune și veți pune în aplicare, fie în ceea ce privește operațiunile interne ale BCE-ului, fie în cadrul competențelor BCE în ceea ce privește cadrul internațional în care poate acționa BCE. Adică, ce măsuri veți propune și veți pune în aplicare în cadrul G7, G20 sau în cadrul relațiilor cu China? Vă mulțumesc! O să fiu foarte succintă, fiindcă cred că am încercat să identific aceste lucruri. În termeni analici, analitici, o să vă răspund, apoi în măsurile de supraveghere se manifestă toate, toate aceste elemente și apoi în ceea ce privește gestionarea fondurilor de pensie și a investițiilor directe și apoi în programele uh, în conformitate cu care operăm în ceea ce privește modul în care gestionăm impactul schimbărilor climatice și combaterea schimbărilor climatice în, gest- în valorile de gestionare a riscului. Vreau să vă spun că suntem active în foarte multe foruri și suntem membri ai rețelelor de bănci centrale și uh, supraveghetori pentru ecologizarea sectorului financiar, care aduce la oaltă peste 50 de guvernatori ai băncilor centrale și echipele lor uh, pentru a ne îndrepta ferm în direcția ecologizării operațiunilor. Suntem activi și în cadrul G7, suntem activi prin uh, intermediul lui Benoit Cure, care al cărui raport uh, a generat un sprijin considerabil de curând. Și în toate forurile în care este prezenți în G20, unde uh, se va discuta, bineînțeles, uh, schimb, se vor discuta schimbările climatice și revizuirea strategică va include toate aceste elemente. Nu, Benoît Curie uh, ține foarte mult la schimbările climatice și la acest subiect um, spre deosebire de ce s-a spus în presă, dar uh, ține mai mult la um, moneda digitală și um, la G7 va discuta acest lucru care ține uh, mai mult de Banca pentru de Decontări Internațională. Și uh, mulțumesc foarte mult. mai avem câteva minute pentru uh, întrebările, intervențiile spontane. Începem cu domnul Castaldo. Madam Chair, Madam President. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, am uh, auzit că, schimb, că noua conducere uh, este dezbinată privind uh, noua politică comercială. După cum știți, credibilitatea BCE și posibilitatea de a, influ- de a influența piețele financiare depinde de semne, de, de angajament privind măsurile propuse. Și domnul Draghi, până acum, făcut în așa fel încât membrii Consiliului de Guvernatori să se manifeste într-un singur, într-un singur glas. Era foarte important consensul, iar uh, acum uh, măsurile care au fost introduse sub uh, conducerea lui domnului, domnului Draghi, care au preîntâmpinat prăbușirea zonei euro, au, au preîntâmpinat prăbușirea zonei euro în timpul crizei și au dovedit eficacitatea mon, politicii monetare, care trebuie acum să-și dovedească din nou importanță, iar aceste dezbinări ale pieței um, a, fac să pară că marja de manevră a BCE-ului este limitată, fiindcă um, altfel um, uh, iar, iar întrebarea pe care vreau să vă adresez este următoarea. Ce înseamnă această dezbinare în Consiliul de Guvernatori la nivelul politicilor și uh, Uh, relaxarea cantitativă devine mai dificilă în acest sens și dacă există aceste dezbinare, această dezbinare, ce va face pentru a o rezolva? Mulțumesc! Uh, nu o să vă surprindă poate că uh, o să vorbesc despre lucrurile unde oamenii sunt pe aceeași lungime de undă și eu am constatat că există un consens unanim în ceea ce privește mandatul general și obiectivele urmărite. Uh, deci angajamentul de a atinge stabilitatea preț- obiectivele de stabilitate a prețurilor ale BCE. Consiliul de Guvernatori s-a manifestat cu unanimitate în ceea ce privește nevoia de a oferi uh, o marge de manevră pentru politicile monetare. Dar dezbin, mă rog, diferența a venit în ceea ce privește calibrarea exactă și felul de instrumente folosite. Dar uh, aceasta este o discuție sănătoasă, pe părerea mea, și pe viitor uh, conform principiilor mele de guvernanță, va rămâne așa. Eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ajunge la un consens privind un anumit pachet când va veni, când va fi nevoie de asta. Dar dacă există voci care se manifestă împotriva, atunci așa vor sta lucrurile și va trebui să găsim uh, un mod sănătos și eficient de a face față acestei situații. Mai sunt multe alte bănci centrale care care au un sistem de a face față părerilor diferite. Sigur, consensul unanim este, este o situație ideală, dar cred că noi avem o reputație suficient de puternică pentru a putea face față părerilor contradictorii dacă și când acestea se vor manifesta. Mulțumesc foarte mult! Uh, dialogul nostru monetar ia sfârșit aici. Mulțumesc tuturor, tuturor membrilor care au participat la discuția noastră. Mulțumesc, doamnă Lagard, pentru uh, prezența noastră aici. Am uh, avut foarte multe subiecte interesante de discutat și sunt convinsă că lucrurile vor rămâne așa și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul uh, am prezidiu domnului Niedermayer. Dear colleagues, please get seated so that we can start uh, more or less. Haideți să începem. Haideți să începem acum. Mai avem câteva puncte pe ordinea de zi. Trecem la punctul 5. Activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții, an, raportul anual pe 2019. Vice Aicaut este raportul. nostru din partea verzilor. Uh, și voi da imediat cuvântul peste 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că voi avea nevoie de 5 minute. În noua structură a raportului este prima declarație pe care poate face Econ privind BEI și ține de un aviz pe care Comisia competentă pe fond este Comisia pentru bugete, iar noi vom redacta un aviz Iată de ce uh, nu avem foarte mult uh, uh, spațiu la dispoziție, avem un număr limitat de cuvinte acest aviz, iată de ce suntem foarte succinți, dar prin intermediul amendamentelor, bineînțeles, putem să lărgim sfera contribuțiilor noastre privind BEI. Cred că va trebui să discutăm despre niște aspecte. Rolul BEI în ceea ce privește sporirea investițiilor în Uniunea Europeană, ce trebuie subliniat în continuare, pentru că nivelul investițiilor uh, nu s-a ridicat încă la nivelul de dinainte de criză. Iată de ce BEI joacă un rol foarte important în ceea ce privește sporirea nivelului investițiilor, uh, care este foarte important și am spus acest lucru și în avizul nostru. E limpede că se schimbă lucrurile la BEI, uh, mai ales în ceea ce privește faptul că BEI devine o, bandă, o bancă climatică. Este important ca noi să facem o declarație în acest sens și care este părerea noastră aici. Bineînțeles, acest lucru trebuie să se traducă în acțiuni concrete, iar una dintre solicitările făcute a fost ca BEI să pună la punct o metodologie credibilă pentru a măsura, a publica și um, a evalua um, um, um, alinierea la acordul de la Paris și acest lucru este extrem de important. Apoi, um, BEI joacă un rol foarte important uh, la EFSI, în planul de investiție al lui Juncker, unde va trebui să discutăm despre rolul EFSI și asta pentru a ne asigura că până acum foarte important au fost uh, țin, uh, țintele cantitative de ceea ce anumite sume de bani, dar important este să se reducă decalajul de investiții și care sunt calendarele pentru și țintele aici, iar aici ar putea să fie nevoie de o compensare între aceste două elemente și este important să avem o discuție în acest sens, fiindcă uh, BEI va juca un rol atât de important uh, în noile planuri de investiții care vor veni de la noua comisie și care apoi vor fi numite planurile de investiții durabile de 100 de miliarde pe o perioadă de 10 ani, iar ultimul aspect se referă la transparență și la uh, discuțiile despre cum și cum ne putem să ne asigurăm că adiționalitatea se asigură, fiindcă B este o bancă publică de investiții și există foarte multe investiții în derulare, cum putem să ne asigurăm că BEI dă dovadă de adiționalitate acolo uh, unde face investiții, fiindcă BEI nu ar trebui să fie doar o bancă privată în plus. Noi am făcut o bancă publică dintr-un motiv anume. Iată de ce aspectul privind transparența este ridicat aici. Cum spuneam, se pot ridica mai multe aspecte și, mm, da, nu mă deranjează să fac asta, dar deocamdată suntem limitați de mărimea documentului, dar prin amendamente putem să extindem puțin contribuția noastră, dar vreau să le spun și membrilor și raportorilor din umbră că până la urmă este un aviz pe lângă Comisia competentă pe fond de bugete. Vreau să aștept cu nerăbdare, bineînțeles, reacția BEI și a colegilor mei, raportorilor din umbră de la celelalte grupuri politice. Sper să avem un aviz care să se bucure de consens uh, de plin pentru a putea să avem un aviz puternic pe care să-l oferim uh, Comisiei pentru bugete. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, Uh, raportorii din umbră, începând cu doamna Fitzgerald de la PP. Mulțumesc foarte mult, vreau să mulțumesc domnului Acaut pentru acest document. Avizul se referă la foarte multe aspecte de care spunea că s-a concentrat BEI anul trecut și uh, voi face referire la unele aspecte la care s-a referit și el astăzi. Uh, salut aspectele referitoare la faptul că se dorește capitalizarea adecvată a BEI și um, armonizarea activităților BEI cu uh, obiectivele acordului de la Paris până în 2020 și îmbunătățirea transparenței BEI. Proiectul de aviz pune accent pe activitățile BEI uh, în, conformit, în uh, contextul finanțării climatice, lucru potrivit, dat fiind criza cu care ne confruntăm. BEI are o istorie veche de finanțare a acțiunii climatice. Acum 10 ani a fost pionier cu um, primele obligațiuni ecologice Uh, și uh, de, de conștientizare a problemelor ecologice și uh, ne bucurăm că în acest aviz se vorbește și despre angajamentul um, președintei Comisiei de a transforma BEI într-o bancă climatică, un aspect foarte important uh, și o evoluție foarte importantă în ceea ce privește um, atingerea obiectivelor noastre de finanțare climatică. Accentul pus pe durabilitate și pe chestiuni de mediu înconjurător, deci este foarte important. Dar mai există și alte aspecte ale activității BEI pe care trebuie să le avem în vedere, cum ar fi consolidarea investițiilor în Europa, crearea de locuri de muncă, finanțarea IMM-urilor și sprijinirea economiei digitale. Cred că toate acestea sunt domenii pe care ar trebui să le avem în vedere noi, uh, comisia noastră. Raportul de investiții al BE pentru 2019 a subliniat faptul că investițiile în infrastructură au rămas la 1,6%, au fost blocate la acest nivel, uh, cel mai mic nivel din ultimii 16 ani și Uniunea Europeană nu profită de beneficiile transformării digitale. De la criza financiară, am uh, avut 10 uh, ani de investiții slabe, iar acest lucru afectează în continuare crearea de locuri de muncă și investițiile, creșterea economică, precum și elemente cheie de infrastructură, cum ar fi locuințele. Trebuie să aducem investițiile înapoi la un nivel durabil în Europa și aceasta ar trebui să fie o prioritate cheie a BEI, iar acest lucru ar trebui să se oglindească și în aviz cumva. Ar trebui să subliniem importanța uh, faptului că BEI trebuie să se să adauge acestor obiective climatice uh, măsuri de sprijinire a unei tranziții uh, echitabile pentru uh, sectoare sau regiuni vulnerabile pentru a nu rămâne nimeni în urmă. Chiar dacă sunt de acord cu um, obiectivele privind durabilitatea și impactul social al EFSI, vreau să vă spun că nu cred că acesta ar trebui să fie singurul indicator al succesului EFSI Țintele actuale asupra cărora am ajuns la un acord în regulamentul EFSI rămân în continuare importante, mai ales dacă dorim să sporim investițiile în Europa și să oferim mai multă finanțare IMM-urilor. Dar, în general, vreau să vă spun că acest aviz este unul foarte bun și aștept cu nerăbdare să colaborez cu domnul raportor și cu raportorii din urmă în următoarele săptămâni pentru a-l putea finaliza. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, Francis! Uh, Joachim Schuster de la SD are cuvântul. Voi continua în limba germană. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz prezentat până acum, care conține multe puncte importante cu care suntem de acord. Tocmai de aceea, acum o să mă limitez doar la câteva puncte extrem de importante pentru noi. Așa cum a spus deja raportorul, salutăm și noi faptul că Banca Europeană de Investiții își extindă, ar trebui să-și extindă activitățile de investiții și în același timp să devină o bancă ecologică sau să devină o bancă mai uh, ecologică. Este o chestiune foarte importantă ce înseamnă acest lucru, care sunt investițiile care vor putea fi promovate, care nu și prin ce instrumente. Un alt punct uh, important pentru noi este următorul. Nu trebuie să ne bazăm doar pe investiții private din acest punct de vedere, ci ar trebui să promovăm mai multe investiții publice, mai ales din partea instituțiilor um, regionale, comunale, pentru că uh, Uh, aici se regăsesc deseori uh, lacune de investiții. Uh, investițiile publice, din păcate, au lăsat de dorit mai mult în ultima perioadă și, în acest punct de vedere, trebuie să devenim mai activi în viitoarea perioadă. Din punctul meu de vedere, ar trebui să reflectăm și cum putem să scoatem proiectele finanțate de BEI din uh, cifrele uh, care sunt folosite pentru calcularea deficitului bugetar. În plus, dimensiunea socială este pentru noi extrem de importantă. Dimensiunea socială a proiectelor care ar trebui să fie finanțate prin BEI, mai ales pentru că ar prin asemenea, credit, prin asemenea credite dorim să finanțăm și o tranziție ecologică, nu trebuie să pierdem din, uh, din vedere și dimensiunea socială și transformările sociale care ar putea rezulta ca urmare a acestei uh, tranziții ecologice. Și al patrulea punct, care, al patrulea domeniu care este ex, extrem de important pentru noi, este cel al guvernanței. Uh, guvernanța trebuie să fie schimbată și în acest context, uh, cuvântul de spus uh, care ar trebui să-i revină Parlamentul European ar trebui să fie unul mai greu mm, și posibilitatea ca Parlamentul European să monitorizeze activitățile de finanțare a BEI trebuie să fie consolidată pentru a înțelege de asemenea eficacitatea, de exemplu, fondurilor cheltuite prin intermediul uh, FC. Însă sunt sigur că vom putea împreună să adoptăm un proiect de aviz care să fie util pentru evoluția viitoare a BEI. Mulțumesc! Dragoș Pâșlaru, Pâșlaru numele Riniu. Um, First of all, I would like to... Mulțumesc. În primul rând uh, vreau să-l felicit pe domnul Eichhout uh, și echipa sa pentru treaba foarte bună pe care au făcut-o pe marginea acestui aviz uh, și vreau să ridic câteva elemente minore pe care aș dori să, care aș dori să includ în acest aviz și o să vi le trimit, bineînțeles, și în scris. Cred că mi se vor alătura colegii în ceea ce sunt aceste aspecte. În primul rând, um, Aș dori să mă folosesc această ocazie pentru a vorbi despre importanța cooperării între BEI și alți parteneri de punere în aplicare în cadrul programelor din noul CFM. Acest lucru a fost subliniat uh, în uh, planul de operațiuni pe 2019 al BEI și cred că e nevoie de mai multă coerență în această discuție, dat fiind că vom uh, avea foarte multe părți implicate pe viitor în al doilea rând, e clar că acest aviz a făcut referire la um, virajul pe care îl face BEI către uh, banc, pentru, către um, uh, statutul de bancă ecologică și uh, acordul de la Paris. Ar trebui poate să vorbească și despre pachetul ecologic care care a făcut referire la BEI și în acest an, dat fiindcă și, dat fiind deciziile Consiliului de Administrație și modul în care BEI a început deja să se reformeze. Eu, ca raportor uh, din umbră, aș vrea să vă spun că criteriile de evaluare ale proiectelor uh, care intră în categoria investițiilor sociale țin cont de pilonul social, bineînțeles, și e nevoie aici de mai multă conectivitate, mai ales când vorbim despre investiții cu impact. BEI aplică deja în cadrul EFSI uh, aceste investiții și cred că pe măsură ce mergem mai departe este important, uh, să, este important să ținem cont de acest lucru. Și nu în cele din urmă, mai mulți uh, actori locali din uh, cir, uh, circumscripția mea au ridicat această problemă și, și au um, au spus că ar dori ca comunicarea cu actorii locali din partea BEI să fie îmbunătățită și să se implice mai mult în promovarea instrumentelor pentru ca industria și actorii să cunoască o, șansele și ocaziile financiare care le, le sunt la dispoziție asta pentru a consolida transparența. Așa cum s-a spus deja în aviz, cred că din ce în ce mai mult uh, BEI ar trebui să-și uh, consolideze prezența la nivel local uh, Uh, asta v-am spus, spun eu și vă mulțumesc încă o dată pentru colaborarea de care ați dat dovadă și aștept cu nerăbdare să lucrez strâns cu domnul Eichhout și cu echipa sa pentru a finaliza cu brio acest aviz. Mulțumesc foarte mult uh, pentru interesul noastră. De la ID nu avem raportor și de la ECR Jessica Steghard are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz foarte bine pus la punct. Sunt de acord cu domnul raportor că Banca Europeană de Investiții are mare potențial, dar există, nu suntem tot timpul pe aceeași lungime de unde. Se spune că BEI uh, va, va deveni o bancă climatică. Chiar dacă considerăm că tranziția climatică este un scop nobil, Totuși, nu putem nega că asta va aduce la o politizare suplimentară a BEI. Fondurile vor fi alocate pe baza unei agende politice și nu pe uh, scopul comun de a um, spori creșterea și ocuparea forței de muncă în Uniunea Europeană. Dacă ar devia de la acest obiectiv uh, BEI pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, s-ar crea un precedent care ar permite BEI și fondurilor uh, sale ample să fie folosite pentru a promova și alte cauze politice pe viitor. Iar acest lucru uh, face decât să deschidă cutia Pandorei și cutia Pandorei ar fi bine să rămână închisă. În ceea ce privește investițiile financiare în uh, proiecte uh, de, în proiecte de mm, încetare a consumului de combustibil de uh, cărbune, vreau să vă spun dacă acest embargo ține și de investițiile în, în Eh, operațiuni de întreținere sau dacă e vorba doar de eh, proiecte noi și de expansiune. Așa cum știm eh, foarte mult, sunt foarte multe regiuni în Europa care depind de combustibil fosil, de producția de combustibil fosil și care vor necesita investiții suplimentare pentru a face o trecere de la combustibil fosil la alte tipuri de combustibil. Vor fi suficiente fonduri pentru această regiune sau, sau vor pe, pentru regenerabile pentru a înlocui combustibilii fosili. Există și posibile probleme pe viitor. A stagnat creșterea și și creșterea economică a stagnat în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Acum mai cuvântul în numele GUE, doam, în numele GUE are cuvântul doamna Obri. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului care, după părerea mea, a făcut o treabă excelentă în elaborarea acestui proiect de raport, uh, care în general merge într-o direcție bună, insistând pe necesitatea de a pune uh, Banca Europeană de Investiții în centrul dezvoltării durabile și asta nu poate decât să ne bucure. Vreau să mă întorc uh, la discuția pe alineate. Mai întâi, alineatul 1 începește nevoia de coerență între regulile fiscale ale Europene și imperativul de investiții publice în tranziția ecologică. Ultimul raport al Comitetului Bugetar uh, al Comisiei a avertizat împotriva efectelor perverse ale acestui deficit de 3% care Uh, duce la tăieri severe de investiții publice și aceste reguli care uh, le stimulează uh, pe statele membre să taie din investiții publice, asta poate avea efecte adverse celor făcute prin eforturile Băncii Europene de Investiții. Apoi, alineatele 2 și 3. Evident, noi împărtășim părerea noastră privind necesitatea ca BEI să dedice o parte mai importantă a acestor fonduri schimbărilor climatice, luptei cu schimbările climatice. Vreau să reamintesc că Banca Europeană de Investiții va ieși din investițiile în combustibil fosil până în 2021 și, după părerea mea, asta cere vigilență din, și din partea Parlamentului European. Începește coerența, am putea să ne întrebăm dacă BEI va putea defini și criterii ecologice care să fie integrate în portofelul său. Evident, asta s-ar putea baza și pe o viitoarea taxonomie și în lipsa acestea va trebui să amânăm lucrurile până în 2021-2022. Privind alineatul 4, evident, BEI împărtășește ideea că nu ne limităm pur și simplu la chestiunile climatice și că e vorba și de obiective de justiție socială, și uh, e vorba de acțiuni care să prevină încălcările drepturilor omului. Deci BEI trebuie să-și revadă vigilența, începește proiectele pe care le finanțează și să vadă, aibă analize ex ante a impactului asupra drepturilor omului uh, în proiectele sale și, în general, BEI să integreze în mandatul său lupta împotriva inegalității și inegalităților și uh, să financeze egal regiunile și de asemenea să investească în mici întreprinderi durabile mai degrabă decât în marile întreprinderi multinaționale. Ultimul uh, începește justiția fiscală. Uh, BEI are proiecte care operează prin intermediul unor paradisuri fiscale între 2016 și 2017 au fost 5 uh, uh, proiecte care au fost uh, criticate și care au fost legate direct de Mossack Fonseca, știți, Panama Papers, scandalul Panama Papers. Deci se propune să se revadă această politică pentru a nu mai finanța proiecte care se bazează pe paradisuri fiscale și să se țină seama de lista OCDE a paradisurilor fiscale. De fapt, nu, să nu se țină seama de această listă care știm că e goală, ci de lista Uniunii Europene, deși avem unele rezerve, e mai bine decât nimic, și să refuze să financeze uh, proiecte implantate în uh, țări în care uh, nu se plătesc impozite și, în fine, ultima miză și încheie aici, la ultimul alineat, privind obiectivul uh, de transparență. Evident, uh, ne bucurăm că acest punct există și aici am putea adăuga revizuirea standardelor antifraudă și uh, uh, evaziune. Uh, cel puțin patru proiecte finanțate de BEI sunt legate de scandaluri de corupție. Unul e legat de împrumuturi care au fost acordate Volkswagen și care a permis acestuia să uh, Uh, păcălească testele de emisii și se propune ca BEI să fie mai transparentă și, prin urmare, să-și revadă cadrul uh, de anticorupție pentru a, uh, și de a colabora mai bine cu OLAF și cu Biroul Procurorului European și, în general, să se asigure că Uh, eforturile de investigație se fac în mod uh, independent, sunt finanțate și uh, cu asta închei. Mulțumesc, primiți premiul pentru cea mai lungă intervenție astăzi. Sunt cele pentru două intervenții scurte. Mai întâi, domnul Roland, un minut, vă rog. Mulțumesc. Unul dintre problemele. Recent am discutat cu o persoană lui și le-am spus, atunci când promovezi o agendă de schimbări climatice de sus în jos, există costuri enorme pe termen scurt și deja săptămâna asta am văzut că industria germană auto a anunțat 40.000 de pierderi de locuri de muncă. Pe măsură ce uh, Uh, practic motoarele cu combustie internă vor fi înlocuite de motoare electrice. Deci, sunt niște costuri enorme pe termen scurt care cer finanțare uh, ori de la BEI, ori din bugetul Uniunii Europene și una dintre problemele pe care am cu bei este cât din uh, fondurile lor merg către finanțarea de coeziune. N-am primit un răspuns clar, dar când faci, când emiți obligațiuni pentru tranziția ecologică sau uh, pentru a compensa pierderi de locuri de muncă uh, cauzate de această tranziție, asta nu determină aceeași, aceleași pierderi pe care le-am văzut uh, în mod istoric, care era mai puțin de 4%. Deci, uh, principala mea preocupare cu BEI este că uh, rata istorică de uh, pierderi față de împrumuturi va crește substanțial și noi, Marea Britanie, suntem expuși la BEI în valoare de vreo 37 de miliarde de euro pe o perioadă de 12 ani. Deci este una dintre preocupările mele și aș vrea ca ea să fie abordată de, de noastră în discuții. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem o ce din partea raportorului, un minut sau două uh, doar în partea reprezentant, uh, reprezentantului BEI în, în Bruxelles, domnul uh, Paul Gellerich. Un sau două minute nu reprezintă foarte mult dacă ar fi să răspund la toate întrebările. Nu, nu, nu trebuie să răspundeți la întrebări. Puteți să faceți o declarație doar, spune președintele. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru interesul uh, pe care îl manifestați față de acest dosar. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorului, domnul Ecut și raportorul din umbră pentru că și-au prezentat uh, opiniile. Vreau să vă reasigur că uh, ne uităm cu atenție la situația economică din zona euro și din Uniunea Europeană, Europeană în general și discutăm și cu multe companii din Europa și asta se poate vedea în raportul nostru de investiții. Vi-l recomand, este pe website-ul nostru și e interesant să vedem ce cred uh, oamenii de afaceri despre economie. Uh, avem în continuare patru domenii de prioritate, susținerea creșterii și locurilor de muncă, inovare, IMM-uri, acțiuni climatice și infrastructură. Și aici răspund și diferitelor comentarii legate de echilibru geografic și de autoritățile publice. Uh, susținem foarte multe companii și promotori de proiecte prin uh, asistență tehnică, creșterea capacității administrative. E vorba de uh, o parte foarte sofisticată a modelului de afaceri BEI și suntem foarte mândri de asta și asta reprezintă o mare diferență pentru multe proiecte. Ați auzit uh, că BEI devine o bancă dedicată schimbărilor climatice, deci o mare transformare pentru noi, dar cred că e o transformare logică, dat, uh, date fiind uh, vremurile pe care le trăim, de asemenea, credem că vom fi un partener esențial pentru Comisia Europeană și pentru Uniunea Europeană în general în susținerea Green Deal-ului european. Am uh, colaborat deja foarte mult Comisia von der Leyen în ce privește mecanismele de tranziție și sper că veți vedea uh, rezultatele acestei colaborări în următoarele săptămâni. Sperăm că vom putea să venim cu niște rezultate concrete și cu o susținere concretă. Vreau să închei Uh, luând notă de faptul că planul Juncker, așa numitul plan Juncker, cred că de asemenea a avut un impact foarte mare și noi ne măsurăm impactul. Nu e vorba de cifrele de investiții, cu sumele investiții, ci investite, ci avem niște criterii după care măsurăm impactul. În 2019, de exemplu, am creat mai mult de un milion de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Începește uh, transparența și legătura cu relația cu Parlamentul European foarte pe scurt trei lucruri. Mai întâi, suntem foarte prezenți în Parlament, suntem interesați, suntem întotdeauna uh, disponibili să venim și să discutăm cu dumneavoastră, să ne explicăm. De asemenea, respectăm toate standardele pe care doamna Obri le-a menționat, uh, le-am implementat, de fapt, și colegii mei pot să se întâlnească cu persoana noastră și să vă explice, dar respectăm complet drepturile omului, transparența, jurisdicțiile care evită impozite și așa mai departe. Și nu trebuie să ne spuneți să o facem, că o facem deja. Și uh, ultimul meu comentariu, evident, vom uh, sperăm vom putea să vă susținem munca în uh, lunile următoare. Dacă mai aveți alte întrebări, vă rugăm să ne spuneți. Mulțumesc, acum mergem înapoi la raportor și aveți un minut dacă doriți. Asta mă face să vă mulțumesc pentru toate contribuțiile și pentru și tuturor uh, raportorilor din umbră. Uh, cred că pe toate chestiunile putem să lucrăm. Uh, și rapoartele de investiții, le-am citit, dar după ce era termenul limitat al avizului. Deci o să le luăm în considerare atunci când vom face amendamentele de compromis. Începește finanțarea IMM-urilor și elementele sociale care au fost menționate. Cred că e bine să avem un compromis în această direcție. O reacție la ECR începește faptul că devine o bancă climatică. Vorbim de o bancă publică, nu privată, și atunci există oarecare politicizare în această bancă. Altfel, de ce mai avea o bancă publică și cu bani publici, fonduri publice în ea? Apoi, BEI ea însă își vrea să devină o bancă dedicată schimbărilor climatice. Noi, Parlamentul, putem să spunem, nu credem că asta e o idee bună, dar din ce s-a spus aici, cred că uh, toată lumea crede că e o idee bună și să vedem cum să o facem și, sigur, să adăugăm uh, dimensiunea socială și tranziția justă. Sunt lucruri care au fost sugerate foarte bine de PP și am auzit uh, Beiu ce a spus despre transparență, că totul e perfect, E, poate că totuși o să vă mai dăm un uh, impuls să mai discutăm asta și să vă duceți mai departe, să faceți ceva progrese Uh, putem face asta și sunt nerăbdător să ajungem la amendamente de compromis. Sunt sigur că putem să obținem un consens larg privind acest raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult uh, și mie mi se pare că e un raport cu care majoritatea colegilor sunt mulțumiți. Așadar, mult noroc! Așadar, calendarul. Prezentarea proiectului de raport 2 decembrie, termen pentru amendamente 9 decembrie, examinarea amendamentelor 22 ianuarie, vot la Econ 6 februarie, plenară în martie. Mai important, cel mai important, audierea Econ cu președintele Bay pe 13 ianuarie la Strasburg. Mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră și acum trecem la punctele 6, 7 și 8, descărcări. Deci cine vrea să plece, vă rog să părăsiți sala în liniște ca să putem continua. And, uh, is Mr. Raportorul nostru este domnul Epping, dar el va fi înlocuit de domnul Iuzica. Așadar, vă rog, aveți 5 uh, minute, dar nu e nevoie să le folosiți pe toate dacă nu aveți realmente nevoie să le folosiți pe toate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vorbesc în numele domnului Derechian Epin, care își cere scuze pentru absență. N-a putut să participe astăzi din cauza programului său uh, strâns. Domnul Epping m-a rugat uh, să transmit următorul mesaj. Ar vrea să vă informeze despre trei uh, proiecte care sunt pe ordinea de zi astăzi, descărcarea pentru Autoritatea Bancară Europeană, EBA, Uh, autoritatea privind uh, uh, pensiile și asigurarea pensiilor și, de asemenea, descărcarea pentru ESMA. E vorba de conturile anuale 2018. Mai întâi, domnul Epping dorește să recunoască faptul că în avizul Curții de Audit tranzacțiile acestor organizații privind conturile anuale pentru anul 2018 sunt legale și reglementare în toate aspectele lor materiale. Domnul Epping vrea să menționeze că unele remarci și unele comentarii trebuie făcute în legătură cu EBA. Există anumite dubii în legătură cu anumite diferențe între costurile de supervizare și uh, taxele de colectare, așa cum a fost not, not, not, uh, observate de ESMA. După discuții cu reprezentanții ESMA s-a dovedit că aceste diferențe sunt minime și că totuși conturile EBA au fost auditate și s-a Uh, și au fost verificate de Serviciul Intern de Audit și de Serviciul Comisiei Europene de Audit în 2018. Deci până aici totul e foarte bine. Domnul Epic ne reamintește că avem anumite preocupări legate de EBA, de faptul că uh, activitatea sa trece din ce în ce mai de la partea de reglementare la partea de uh, aplicare a legii, legislației europene. O altă preocupare este că aranjamentele de finanțare mixtă, cum ar fi Uh, contribuții directe din partea statelor membre sau fonduri a, ale sindicatelor ar putea să ducă la o amenințare a independenței EBA și a sarcinii de supraveghere. Domnul Epic dorește să precizeze că există oportunități pentru economii de scară, care însă nu au fost puse în practică din cauza unei utilizări insuficiente a uh, procedurilor de achiziții publice comune uh, între autoritățile europene în domeniu. Prin urmare, el uh, cere EBA să întărească cooperarea cu ESMA în ce privește susținerea administrativă și uh, serviciile de facilitare a managementului care nu sunt legate de activitățile de bază. În ce privește Autoritatea Europeană în domeniul asigurărilor și pensiilor, domnul Epping, subliniază că uh, în timp ce se asigură că toate sarcinile sunt îndeplinite complet și la termenele stabilite, EOPA ar trebui să adere la uh, mandatul uh, care a fost uh, dat de către Parlamentul European și Consiliu. El vrea să se știe că exact ca și al, organizații și autoritatea în domeniul pensiilor nu a reușit să treacă suficient de mult de la reglementare la supervizare. Domnul Epic, în concluzie, sugerează să se dea descărcarea conturilor pentru anul 2018 pentru cele trei instituții, dar de asemenea sublinează faptul că sarcina lor principală este una de reglementare și că ea trebuie să rămână așa. Domnul Epping este nerăbdător să avem o cooperare foarte constructivă cu raportorii din umbră și uh, amândoi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, uh, ați fost uh, un înlocuitor foarte bun. Ar trebui să menționez evident că uh, comitet, Comisia de Bază este cont și domnul Cernescu e raportor principal. Nu știu, cineva vrea să vrească la PP? Nu, de la SND atunci. SND, raportor Ceaba Molnar, dar are cuvântul domnul Fernandez, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Molnar, într-adevăr, nu este aici, dar m-a rugat să-l înlocuiesc eu uh, la această uh, discuție și o să uh, citesc declarația lui. Mai întâi aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca sa pe cele trei dosare. În numele grupului SND pot spune că susținem ideile dumneavoastră principale, de asemenea avem câteva sugestii pentru a îmbunătăți textul. Mai întâi am vrea să evaluăm uh, mai mult rolul central al autorităților de a supraveghea mai bine sistemul financiar și de a asigura stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și transparența. În al doilea rând, aș vrea de asemenea să propun câteva amendamente care să sublinieze importanța supervizării sectorului financiar public ca un instrument financiar necesar pentru a combate frauda fiscală și spălarea de bani. În al treilea rând, consider că o finanțare adecvată și resurse adecvate pentru Autoritatea Europeană Bancară, EBA, sunt cruciale pentru ca aceasta să-și îndeplinească sarcini legate de lupta cu spălarea banilor și combaterea finanțării terorismului, precum și pentru cealaltă două agenții, ESMA și AIOPA, ca ele să-și îndeplinească mandatul în mod coerent, uh, independent și eficient, e nevoie la fel de o finanțare adecvată. În fine, vreau să subliniez importanța unei administrații europene deschise, eficiente și independente uh, pentru agenții uh, europene care să acționeze în acest fel la nivelul Uniunii. Toți ar trebui să ne concentrăm pe problemele de interes comun și pe nevoia unui cadru legal unificat pentru aceste activități. Vă mulțumesc că luați notă de aceste sugestii. Mulțumesc foarte mult. Pentru Renew, Gilles Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca sa. Uh, și eu sunt raportor, uh, sunt raportor din umbră și la Comisia de Control Bugetar, deci Comisia de Fond pentru descărcarea EBA și pentru descărcarea Autorității Europene Uh, în domeniul asigurării și pensiilor, dar aici voi vorbi în calitate de membru al Comisiei Econ. Am constatat că operarea, operațiunile acestor trei agenții au fost uh, legale și corecte în toate aspectele lor materiale și am câteva amendamente pe care le propun raportorului ca să uh, reflectăm totuși divergențele noastre în ceea ce privește uh, justa, justul uh, rezultat al contribuțiilor uh, statelor membre. Asta mi se pare o formulare incompatibilă cu uh, modalitatea de funcționare a instituției europene, așa cum o concep eu și cum sper că în concepem toți. Apoi mă îmi pun întrebarea legat de evoluția sarcinilor celor trei agenții și sarcinile care li se dau, de asemenea rata de executare a programului de muncă, Uh, problema îndeplinirii la termen a muncii apare sistematic ori pentru a explica o întârziere, ori pentru a justifica prioritizarea anumitor acțiuni. Eu, sigur, sunt pentru utilizarea eficace a resurselor, dar mă întreb dacă nu cumva uneori nu cerem imposibilul acestor agenții, în sensul că le dăm noi misiuni tot timpul, fără să le afectăm și mijloacele disponibile ca să le îndeplinească. Deci mă întreb dacă nu cumva această politică uh, n-ar fi una chiar foarte viabilă. Și ca un corolar al acestui comentariu, aș vrea să îmi pun întrebări în legătură cu utiliza- utilizarea sistematică de agenți contractuali. Sigur, nu pun uh, sub semnul întrebării calitatea muncilor, dar îmi pun întrebări în legătură cu pertinența acestei soluții, care evident că pe termen scurt e mai ieftină, dar care uh, ne împiedică cumva să proiectăm în viitor prea mult și începește EBA uh, e vorba de o dependență uh, largă uh, față de angajați interimari, mai ales în sectorul IT și asta e un lucru care este și va deveni și mai crucial. Deci e poate important să investim mai durabil în personal angajat. Dacă vrem să rămânem credibili față de cetățenii care, pe bună dreptate, își pun întrebări în legătură cu modul în care funcționează instituțiile și agențiile europene și dacă vrem să aducem soluții la problemele care există, trebuie să fim realiști. Agențiile europene de supraveghere îndeplinesc uh, niște sarcini foarte importante și care cresc de la an la an, dar resursele lor nu cresc de la an la an uh, și uh, răspunsurile pe care le-am auzit de la BEI sunt foarte Uh, importante din acest punct de vedere, pentru că doar patru noi posturi au fost prevăzute uh, la EBA uh, pentru lupta cu spălarea banilor Asta arată un pic cam câtă ambiție avem pe acest subiect pe care îl considerăm esențial. Și dacă este să comparăm Danske Bank, banca daneză care a început uh, o anchetă internă privind acest subiect al spălării banilor, cu 200 de agenți și cu două societăți externe, doi contractori externi. Deci noi cu patru oameni suntem foarte departe de astfel de eforturi. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Sven Gigold este shadow din partea verzilor. Sven, te rog. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc uh, și domnului Epping, chiar dacă nu este alături de noi, pentru că este gardianul activității secretariatului din acest punct de vedere, pe acest subiect și pentru că a insistat pe punctele observate și la care face trimitere și Curtea de Conturi. Dori să mulțumim angajaților secretariatului care s-a ocupat de acest dosar. Trebuie să recunosc că formularea privind respectarea cu atenție a mandatului aparține, din punctul meu de vedere, unor mituri urbane care vehicul, sunt vehiculate în Paris, în Frankfurt și la Londra, pentru că până acum nimeni nu a putut dovedi că aceste autorități și-ar fi depășit mandatul. Din potrivă, există multe domenii, unele amintite de domnul Boyer, unde aceste autorități nu dispun de personalul necesar pentru a își uh, respecta mandatul care le-a fost trasat. Eu abia aștept să văd care sunt domeniile unde aceste autorități și-au depășit mandatul. Cerusem PP-ului deja de anul trecut uh, să ne dea exemple concrete din acest punct de vedere și aștept să văd uh, aceste exemple. Pentru mine ca și povestea cu crocodilii care sunt în sistemul de canalizare new yorkez. Dincolo de acest lucru, nu înțeleg care este problema cu surplusul bugetar. Eu am înțeles că deja din 2012 această problemă a fost fost uh, rezolvată. Și nu prea înțeleg cum de a fost redescoperită din nou această problemă a surplusului bugetar. Apoi, aranjamentele unei uh, aranjamentele cu un mix uh, diferit de finanțare. Acest, acest uh, aranjament poate reprezenta o problemă pentru independența acestor autorități. Anumiți colegi consideră că aceste autorități trebuie să aibă un caracter interguvernamental și că contribuția uh, de la bugetul european nu prea ar căuta, nu prea avea ce să caute în finanțarea acestor autorități. Eu am o părere contrară, pentru că progresul viitor al activității acestor autorități, mm, dacă va depinde, dacă finanțarea depinde de statele membre, acesta este unul din motivele principale uh, pentru lipsa de personal, însă foarte probabil nu vom fi de acord pe marginea acestui punct, deci poate cel mai bine ar fi să păstrăm o formulare care poate fi inter- interpretată în uh, moduri diferite sau să eliminăm uh, această trimitere pentru că uh, modelul de finanțare a acestor autorități va fi discutat și în momentul în care mandatul lor va fi revizuit și sunt de acord cu domnul Boyer, ar trebui să încurajăm aceste autorități să se implice mai mult în activitățile de combatere a spălării de bani. Aceste activități trebuie să fie și finanțate în mod adecvat. De curând a avut loc scandalul Danske Bank, care este un eșec clar din partea guvernelor. În anul 2018 se întâmplă acest, datează acest caz și vedem că există um, deficiențe guvernamentale. Activitatea utilă a ABE a fost uh, ignorată, ceea ce a fost în detrimentul reputației acestei instituții și demonstrează de asemenea că statele membre nu respectă mandatul pe care l-au trasat acestor autorități. Și în cele din urmă mai avem și aceeași problemă a conflictului de interese, a ușilor, uh, a porților uh, uh, batante, cazul incredibil al domnului Farcaș, și în fine, mă adresez uh, opiniei publice să ne trimită probleme reale pe care le-au întâmpinat în contactul cu aceste autorități. Parlamentul European este cel care trebuie să le controleze, să le tragă la, la răspundere dacă este cazul și abia aștept să ni se semnalizeze asemenea, asemenea cazuri. Îți mulțumesc, Sven. Nu știu dacă colegul nostru care locuiește pe raportor dorește să ia cuvântul acum la sfârșit. Vă rog. Aș dori doar să mulțumesc colegilor pentru comentariile lor importante, pe care vă promit că le voi transmite domnului Epping. Vă mulțumesc pentru a rezuma calendarul, termenul limită pentru depunerea amendamentelor, prânz 5 decembrie, discutarea amendamentelor 22-23 ianuarie, votul în Comisia Econ în acea zi, 19-20 februarie este votul din Comisia Cont și în a doua sesiune plenară din martie uh, de la Strasburg va fi votul din plenară. Am cam atât pentru astăzi, a fost o zi interesantă și ne revedem mâine dimineața la orele 9. O seară plăcută!